Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Având în vedere faptul că domnul președinte este blocat undeva în afara clădirii, am să prezidez eu întâlnirea noastră și o să-l așteptăm. Mai întâi trebuie să adoptăm ordinea de zi, dar trebuie să vă anunț câteva modificări la acest proiect de ordinea de zi. Punctul 18 Raportul asupra a, votului doamnei Gonț a fost amânat pentru sesiunea de vot de mâine dimineață de la 10.45. Apoi va avea loc întâlnirea coordonatorilor cu ușile închise și aceasta trebuie să înceapă de la orele 12.30. Raportul doamnei Wikström a fost mutat uh, pentru sesiunea de vot de după amiază, care începe la orele 16 și 15, iar uh, dacă nu sunt alte obiecții, consider că ordinea de zi astfel modificată a fost adoptată. Am destul de multe anunțuri de transmis. Am să încerc să uh, le citesc repede. Stimată doamnă comisar, numiri de raportor. Doamna Gabriel de la uh, PPE a fost numită ca raportor pentru două rapoarte în ce privește cap, uh, insula Capul Verde, readmiterea persoanelor care rezidă fără autorizații sau cu vize pe termen scurt. Doamna Zomer a fost numită raportor pentru regulamentul în ce privește sistemul EES, Smart Borders Package. Domnul Diaz de Mer a fost numit raportor în ce privește regulamentul uh, Europol. Doamna Mathieu a fost numită raportor pentru propunerea de regulament în ce privește CEPOL. Apoi domnul Engel a fost numit raportor pentru propunerea de a amenda directiva 2008 pe 114, infrastructură de critică. Doamna Sargentini a fost numită uh, raportor pentru avizul de opinie destinat Comisiei ITRE în ce privește o strategie europeană pentru cloud computing și domnul De Jong a fost numit raportor pentru proiectul de aviz destinat Comisiei Cultură pe tema uh, punerii în aplicare a directivei serviciilor audiovizuale și media. Aș vrea să vă atrag atenția de asemenea asupra faptului că votul asupra programului justiției pentru 2012-2014 va avea loc mâine în timpul unei întâlniri în comun care va demara la orele 9 o întâlnire în comun cu Comisia Juri, care va avea loc în, în, cam, în sala PHS3C50. Iar în ce privește uh, um, sub Comisia pentru Drepturile Omului, aceasta organizează pe 29 noiembrie un punct un schimb de vedere în ce privește coerența internă și externă, în ce privește politica drepturilor fundamentale, cu participarea domnului Morten Erum, director al Agenției Drepturilor Fundamentale, și membrii LIBE sunt invitați cordial să participe la această dezbatere. Acum trecem la ordinea de zi de azi după amiază. Stimată doamnă comisar, ne bucurăm că uh, ați venit astăzi să uh, discutați cu noi despre ultimele evoluții în ce privește afacerile interne și revizuirea la jumătate de perioadă a programului de la Stockholm. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur să mă aflu din nou printre dumneavoastră și să am ocazia să vă prezint câteva puncte despre agenda justiție și afaceri interne și apoi, bineînțeles, am să fiu bucuroasă să vă răspund la întrebări și observații. În urmă cu trei ani a fost adoptat programul de la Stockholm și acesta s-a dovedit a fi un program important, s-au întreprins deja multe acțiuni și datorită faptului că dumneavoastră ați muncit din greu, ca și alți, um, coopera, um, alți dintre membrii um, Parlamentului și ai Comisiei și astfel am reușit deja să întreprindem Uh, mai multe um, acțiuni legislative. Întâi, pachetul azil. Eu cred că ar trebui să uh, reușim să ajungem la un acord uh, politic până la sfârșitul anului pentru toate elementele de natură politică și asta dacă reușim să uh, menținem ritmul discuțiilor și eforturilor. Dar, cum spuneam, este mulțumită dumneavoastră a celor care au lucrat asupra pachetului uh, azil, atât raportorii principali cât și raportorii din umbră. În ce privește condițiile uh, uh com, asupra Comisiei de la Dublin și acolo s-au făcut progrese și de asemenea în ce privește propunerea Eurodac și știu că veți discuta despre această propunere azi după amiază sau mâine. Principalul scop este să avem un adevărat sistem comun de azil în Europa care să funcționeze în mod eficient pentru toate statele membre și să ofere un nivel de protecție coerent pentru toți cei vizați. Și dacă vom reuși să oferim această protecție care să aibă reguli comune și standarde comune pentru toți cei care sunt victimele încălcării drepturilor omului, atunci va fi o realizare de-a dreptul istoric și vom arăta că Uniunea Europeană își respectă valorile și poate să dea dovadă de solidaritate, dar și de responsabilitate. Sunt încurajată de discuțiile constructive care au uh, loc între cele trei instituții În ce privește pachetul Cheney, știți că Comisia a regretat uh, poziția Consiliului de vara trecută, dar, ca de obicei, cu toții trebuie să facem concesii. Trebuie să protejăm un uh, sistem care să permită menținerea zonei Schengen, libertatea de circulație fără frontiere și fără controle. Pentru că, așa cum știți, din punctul de vedere al cetățenilor, aceasta este una dintre realizările cele mai tangibile ale Uniunii Europene. Sunt dezamăgită de faptul că în Consiliu încă nu s-a ajuns la un acord în ce privește aderarea României și a Bulgariei la zona Schengen, în calitate de, de membri cu drepturi de pline. Această abordare în două faze este fe fezabilă atât pe plan juridic cât și practic și nu s-a putut obține nimic mai mult deocamdată. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre SIS-2. Știu că da, săptămâna trecută la Strasburg ați discutat despre acest subiect. În ultimul an s-au făcut multe evoluții și după câteva uh, evenimente neplăcute, acest proiect a fost uh, repornit și au existat două teste anul acesta care ne-au confirmat că acest sistem acum este robust și pregătit să funcționeze. Din păcate, deși majoritatea statelor membre sunt gata să treacă la SIS-2, va trebui din nou să amânăm data de intrare în funcțiune a SIS-2, atâta timp cât toate statele membre, mai ales Finlanda, nu sunt pregătite. Serviciile mele au fost în vizită în Finlanda săptămâna trecută și am ajuns la câteva Uh, puncte de acord cu colegii finlandezi, astfel încât întârzierile pe care uh, acest stat le-a înregistrat să nu mai aibă un impact atât de mare asupra um, întregului transfer uh, de la SIS 1 la SIS 2 și sperăm ca înainte de Consiliul JAI din decembrie să avem o dată precisă în ce privește uh, intrarea în funcțiunea a SIS-2. Există în continuare Uh, o presiune a migranților la frontierele externe, mai ales la frontierele maritime ale Uniunii Europene și deși numărul uh, persoanelor uh, care încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene în mod ilegal a scăzut, s-au înregistrat multe victime încă în apele teritoriale ale Maltei sau ale Italiei lângă uh, Uh, Lampedusa sau în largul Greciei. Se încearcă salvarea de vieți umane, dar din păcate nu este întotdeauna posibil. Iar uh, raportul asupra care lucrează domnul Mulder are drept scop îmbunătățirea supravegherii acestor zone, astfel încât să putem să dăm alerta cât mai repede cu putință și să salvăm și mai multe vieți. Mă bucur de faptul că s-au făcut uh, progrese în ce privește uh, negocierile cu privire la parteneriatul mobilitate cu Maroc. Prima rundă de negocieri a avut loc uh, în octombrie și acum vrem să organizăm o nouă rundă de negocieri cu Tunisia peste câteva săptămâni. Deci sperăm să putem să semnăm parteneriate cu aceste două țări în următoarele luni. Ne pregătim să începem un dialog pe 12 decembrie cu Iordania în ce privește migrația, mobilitatea și securitatea și suntem gata să angajăm discuții cu Egipt și cu Libia atâta timp cât în momentul în care circumstanțele ne vor permite acest lucru. Dacă ne uităm către sud-est, am putut să uh, redinamizăm uh, uh, acordul de readmitere cu Turcia. Știți că există o foaie de Uh, parcurs pentru liberalizarea vizelor pentru cetățenii turci și semnarea și uh, intrarea în vigoare a acestui acord cu privire la readmitere era o condiție uh, prealabilă înainte de a uh, trece la următoarele etape de liberalizare a uh, eliberării vizelor. Și Există o întreagă listă de inițiative pe care vrem să le dezvoltăm cu Turcia în domeniul justiției și afacerilor interne. Ajung la dialogul în ce privește liberalizarea vizelor. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți interesați de acest subiect. În ce privește Republica Moldova, prima fază legislativă a fost încheiată și Moldova trece acum la a doua fază. Pentru Ucraina, mai rămân câteva lacune importante în ce privește cadrul de luptă împotriva discriminării și împotriva corupției și legislația ucraineană încă nu este uh, um, la standardele pe care le solicităm noi. În ce privește Georgia, am lansat acest dialog în luna iunie și noul guvern consideră că este o prioritate. Comisia uh, finalizează acum planul de acțiune pentru liberalizarea vizelor și sperăm să-l putem discuta în curând cu guvernul uh, uh, uh, georgian. Iar în ce privește Rusia, știm că acest aspect este foarte sensibil pe plan politic pentru Rusia, dar noi ne dorim ca și aici să se facă progrese concrete și în funcție de aceste progrese um, această procedură va avansa mai repede sau nu. Ne-am gândit și la mecanismele de suspendare în urmă cu câtva timp și îmi pare rău că nu s-a ajuns la un compromis în ce privește mecanismul revizuit de reciprocitate în ce privește Rusia. Trebuie să existe un mai bun echilibru instituțional în ce privește aceste mecanisme de reciprocitate. Aceste mecanisme sunt indispensabile dacă vrem să avem un sistem solid de vize și ca să ne asigurăm că și cetățenii noștri sunt tratați uh, în mod echitabil de către uh, țările terțe care sunt partenerii noștri. În urmă, cu trei săptămâni, uh, vicepreședintele Tajani a prezentat o strategie ca să arate cum politica vizelor este strâns legată mă scuzați, cum politica de turism este strâns legată de uh, dezvoltarea și creșterea economică. Pentru că putem să atragem cât mai multă lume în Europa și astfel să atragem devize și în același timp să încurajăm crearea de locuri de muncă, fără însă a periclita Uh, um, um, siguranța la frontierele externe și de aceea și politica de vize merge mână în mână cu creșterea economică și cu politica de dezvoltare a turismului, pentru că nimeni nu va dori să vină uh, să viziteze Europa dacă va fi foarte dificil să obțină o viză. Am prezentat și lista uh, cu 16 mici state insulare din uh, Caraibe și Pacific, pentru care vor exista noi reglementări în ce privește vizele. Și politica de afaceri interne poate de asemenea să își aducă contribuția la activitățile economice și la creșterea economică. Și directiva în ce privește transferul uh, lucrătorilor și lucrători detașați sunt iarăși importante ca să putem să îi protejăm pe lucrătorii care profită de mobilitate să, de exploatare. Uh, doamna comisară, salută pe domnul președinte. Mă bucur de asemenea că va începe uh, um, discuția tripartită în ce privește uh, ICT și sperăm să începem uh, discuția tripartită și în ce privește lucrătorii sezonieri. Trebuie să putem să atragem cât mai mulți cercetători și studenți și ca atare suntem pe punct de a revizui directiva cu privire la regulile de acceptare pe teritoriul UE a studenților și cercetătorilor. Trebuie să ne protejăm și împotriva criminalității, mai ales a criminalității organizate. Anul viitor vom prezenta primul raport în ce privește măsurile anticorupție și vor exista niște recomandări pentru fiecare stat membru în parte și sperăm că va fi un instrument puternic ca să atragă atenția opiniei publice și a uh, uh mass media în ce privește acest um, adevărat uh, flagel, pentru că niciun stat membru nu este la dăpost de corupție. Ne dorim să protejăm economia legală și să protejăm și pe cetățeni, pentru că dimensiunea umană este primordială. Mă bucur și sunt mândră de faptul că s-au făcut atât de multe progrese pentru a proteja femeile și dreptul lor de a fi apărate împotriva traficului de ființe umane. Directiva privind traficul cu ființe umane este pusă în aplicare în, din, în ce în ce mai multe, din ce în ce mai multe state membre și va, vom pune la punct și o strategie pentru a ști exact cum să combatem uh, uh încălcarea drepturilor umane și cum să combatem traficul cu uh, uh, ființe umane. A fost o strategie salutată atât de către Parlamentul European cât și de statele membre. Directiva în ce privește uh, criminalitatea cibernetică, din păcate, încă nu a fost adoptată, deși exista un bun compromis. Acum punem la punct și o strategie în ce privește uh, securitatea uh, cibernetică, pentru că uh, nu există o contradicție între securitate și uh, economia pe internet și sper că va exista o cât mai largă participare a uh, miniștrilor și a membrilor Parlamentului în ce privește proiectul cu privire la lupta împotriva uh, pornografiei infantile. Și este vorba despre o inițiativă care a fost deja semnată de 46 de țări. Știu, de asemenea, că se registrează progrese în ce privește directiva confiscării. Doamna Macovei lucrează din greu Uh, la acest proiect în ce privește confiscarea uh, bunurilor obținute în mod ilegal. De asemenea, mă bucur că s-a adoptat uh, um, săptămâna trecută în plenară această nouă directivă pentru protejarea cetățenilor și vom avea și noi reguli în ce privește armele de foc pentru a preveni traficul cu arme de foc în Europa. De asemenea, sperăm să avem un pachet uh, uh, inclusiv în ce privește armele uh, biologice și uh, nucleare, astfel încât să avem uh, o cât mai bună cooperare în această privință în Uniunea Europeană. Și vrem să putem să luptăm împotriva fenomenului de radicalizare și să-l curmăm la rădăcină, um, să putem să distrugem aceste rețele de uh, terorism. Există nouă grupuri de lucru active în acest domeniu și în ianuarie vor, um, va, exist, va fi organizată o conferință unde vor fi prezenți mulți specialiști, dar și um, mulți reprezentanți ai ministerilor de resort. Sper de asemenea să ajungem la o concluzie cât mai rapidă în ce privește negocierile cu uh, Canada și de asemenea în ce privește uh, EU-PNR și știu că domnul Kirkop uh, se ocupă de acest raport. În ultimele luni ați pus multe întrebări în ce privește transferul de date, în ce privește uh, um, uh zborurile către Statele Unite. Uh, dar nu e vorba despre uh, un mm, aspect care ține cont de acordul PNR cu Statele Unite, ci face parte dintr-un acord de mai mare anvergură și, în general, datele personale înscrise în pașapoartele uh, persoanelor care călătoresc în în Statele Unite sunt transmise în mod uh, automat în uh, Statele Unite și aceste date sunt uh, uh, colectate atât de către Statele Unite, dar cât și de multe dintre statele membre. Va trebui să găsim un acord la nivel european, dar trebuie să fie un acord care să fie consecvent cu dreptul internațional și sunt aspecte destul de complexe. Am înțeles foarte bine care sunt motivele dumneavoastră de îngrijorare. Acum încercăm să vedem cu diferite servicii de la Comisie și cu mai mulți experți uh, ca să ne dăm seama cum se pot face progrese în acest domeniu. În sfârșit, domnule președinte, aș vrea să închei spunând că avem un nou, uh, o nouă propunere în ce privește statutul Europol și CEPOL. Știți că avem um, în vedere uh, reduceri mari de personal în următoarea perioadă acoperită de perspectivele financiare și trebuie să ne dăm seama cum trebuie să folosim cât mai bine uh, resursele umane pe care le avem acum la dispoziție și principala um, inovare va fi faptul că vrem să fuzionăm CEPOL și Europol, așa cum domnul Grinsbeck v-a spus în urmă cu câteva zile, și vrem să avem programe de formare intensive pentru că nu vrem ca um, programele de formare destinate forțelor polițienești să aibă de suferit. Din potrivă, avem mari ambiții în această privință și vrem să vedem cum putem să maximizăm, cum spuneam, uh, potențialul pe care avem acum la dispoziție. Oricum, discuțiile sunt uh, abia în curs de desfășurare. În ce privește perspectivele financiare multianuale, știți că am dorit să um, reformăm bugetul afectat uh, Justiției și Afacerilor Interne. Toată lumea știe însă că nu s-a ajuns la un acord la Consiliul European în ce privește bugetul. Să sperăm însă că această înțelegere va fi găsită cât mai repede cu putință ca să putem și noi să demarăm uh, dialogul politic cu uh, statul, statele membre pentru că este o condiție indispensabilă pentru a prioritiza uh, dialogul politic, așa cum ne dorim să o facem în următoarea perioadă de programare financiară. Acum uh, sunt uh, bucuroasă să răspund la întrebările dumneavoastră. Thank you. Mulțumim, vă mulțumim doamnă comisar Malmström. Bună ziua tuturor! Țin să vă explic că am stat peste o oră prins în ambuteiaș pe drumul dinspre aeroport până la clădirea Parlamentului European. Se pare că din cauza că are loc o demonstrație. O demonstrație cu tractoare. Avem protestatari care demonstrează în ceea ce privește politica agricolă comună. Am vrut doar să vă explic de ce nu am reușit să ajung de la începutul reuniunii noastre. Vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici, vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o în ceea ce privește analiza programului Schengen, când am adoptat rezoluția în ceea ce privește programul de la Stockholm, pe analiza la mijlocul perioadei. Noi ne apropiem acum de sfârșitul mandatului 2009-2014. Înainte de a da cuvântul colegilor care doresc să pună întrebări, am deja o listă pregătită. Permiteți-mi să îi spun raportorului pentru acest raport din propria inițiativă Permiteți-mi să spun câteva cuvinte în ceea ce privește munca care ne așteaptă în viitor. Săptămâna trecută a avut loc o reuniune cu ocazia plenarei de la Strasburg. Am cerut o întâlnire cu raportorii din umbră și cu coordonatorii din Comisia Libe, astfel încât să avem un schimb de opinii pentru a ne asigura că vom uh, colabora raportorii și raportorii din umbră, astfel încât să redactăm această revizuire la mijlocul perioadei. Permiteți-mi să vă reamintesc că peste o săptămână vom, vom uh, sărbători pentru prima oară intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Ace- a intrat în vigoare în decembrie, la 1 decembrie 2009. Deci trei ani se vor împlini în curând. E pentru noi o ocazie să vedem ce fel de dezvoltări s-au realizat. Cu toții știm că s-au înregistrat progrese și salutăm inițiativele care au fost făcute de comisie, mai ales în ceea ce privește domeniul azilului. Suntem încrezători că vom reuși să ducem la bun sfârșit în curând această muncă, dar în alte domenii mai avem multe de făcut. În alte domenii care nu sunt atât de fără dificultăți. Acum, în ceea ce privește propunerea privind Europolul, Parlamentul European a cerut o propunere înainte de 1 decembrie 2010. Așa că dezvoltarea în acest sens este foarte întârziată în ceea ce privește programul. Iar acest subiect este tot amânat. E un detaliu, dar acesta înseamnă că la trei ani de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Europolul operează ca înainte de intrarea în vigoare a tratatului. Dacă propunerea nu va ajunge la noi în curând, atunci nu cred că vom reuși să ne încheiem munca. Mai ales pentru că anul 2013 va fi ultimul an operațional. În primele luni din uh, anul 2014 ne vom confrunta cu alegerile europene în întreaga Uniune Europeană și ne vom concentra pe aceste evenimente importante. Va exista și o competiție politică, bineînțeles. Așa că trebuie să subliniem cât de important e să nu mai pierdem niciun minut și să nu mai pierdem nicio secundă din timpul pe care îl mai avem la dispoziție. De aceea, avem nevoie de o planificare a propunerilor din partea Direcției Generale privind afacerile interne și propunerea dumneavoastră, bineînțeles. Un al doilea punct ar fi supravegherea în ceea ce privește capitolul de punere în aplicare. Programul de la Stockholm spune foarte clar că trebuie să se acorde o atenție mai mare în, în următorii ani la punerea în aplicare și implementarea instrumentelor care există deja. Așa că cetățenii ar trebui să se bucure de pe urma spațiului de libertate, securitate și justiție. Pentru acest lucru trebuie să ne asigurăm că politicile europene sunt puse în aplicare așa cum trebuie de statele membre. Am discutat și despre pachetul de guvernanță Schengen. De multe ori am auzit din partea statelor membre următoarele. Aproape totul e bine, Comisia nu a inițiat nicio procedură de încălcare, însă trebuie să analizăm mai bine chestiunea pentru că acest pachet de guvernanță Schengen este unul care a fost pus în aplicare corect. Faptul că nu există proceduri de încălcare e o veste destul de bună în sine. Însă trebuie să aprofundăm. Permiteți-mi să închei prin a spune cât de importantă este cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și, bineînțeles, implicarea de plină a Parlamentului European. Tratatul de la Lisabona cere o implicare deplină a Parlamentului European în dezvoltarea de strategii și programe. Deciziile strategice oferă legitimitate Parlamentului European, reprezentării cetățenilor europeni. E nevoie de dezbateri publice și publicul trebuie să fie ascultat. Comisia Libe planifică să aibă o reuniune cu parlamentele naționale în ceea ce privește evaluarea programului de la Stockholm. Până primăvara viitoare vom avea astfel de evenimente. Vorbesc de implementarea unei dispoziții specifice din tratatul de la Lisabona. Însă trebuie să ne amintim că tratatul de la Lisabona, în protocolul 36, stabilește un termen de 5 ani, astfel încât să se completeze al treilea pilon. Așa că nu mai avem timp de pierdut. Așa că trebuie să încheiem până la urmă această muncă. Noi suntem pregătiți să cooperăm cu Comisia în această privință. Care sunt obiectivele raportului pe care le avem în față? Voi începe, de fapt, prin a da cuvântul europarlamentarilor care au cerut să vorbească. Primul este domnul Coelho. Thank you, thank you so much, Chairman. Mulțumesc mult, domnule președinte. Țin să-i mulțumesc doamnei Malmström pentru informațiile pe care ni le-a furnizat și documentele pe care ni le-a trimis. Doresc să o întreb pe doamna comisar, comisar din partea domnului Diaz de Mera, care nu se află astăzi aici, următoarele. Când va trimite Comisia Parlamentului propunerea în legătură cu Europolul? E o întrebare concretă. Doamna Malmström ne-a vorbit despre programul SIS. Nu vreau să redeschid o dezbatere pe care am purtat-o deja la Strasburg. Însă am o întrebare scurtă. Știm care este poziția Finlandei și noi sperăm că această poziție nu va afecta într-un mod dramatic propunerea de program a Comisiei. Vorbim de o întârziere de trei luni sau așa ceva. Însă mai există și alte informații care spun că ar putea să existe probleme în legătură cu anumite țări. Am auzit vorbindu-se despre Suedia, Norvegia, da, știu că Norvegia nu este un membru al Uniunii Europene, dar este un membru partener la Schengen. Deci nu vorbim doar de Finlanda în acest caz. Există mai multe țări nordice care aparent au uh, probleme. Sper să nu apară noi probleme legate de aceste state nordice. Și de aceea vă rog, dacă aveți informații, să ne spuneți mai multe. În final, știu că doamna comisar nu se va afla aici la a doua parte a dezbaterii în ceea ce privește Schengen, însă există și o întrebare politică pe care trebuie să o adresez doamnei Malmström în ceea ce privește eficiența acestei noi guvernanțe Schengen. La ultima reuniune, la ultimul trialog cu Consiliul și Comisia, am realizat următoarele. Consiliul European nu dorește să ia o decizie în ceea ce privește reducerea controlelor la graniță. Da, am decis că se, pot, se poate decide reintroducerea controlului la graniță în zone problematice în caz că este nevoie, aceasta a fost decizia, dar acum, conform ultimelor informații, Consiliul nu mai dorește niciun fel de decizie, nicio decizie din partea Comisiei, dar nici a Consiliului. Și asta pentru că statele membre nu vor să ia altcineva o decizie cu privire la granițele lor. Fiecare stat membru trebuie să ia această decizie în parte. Așa că întrebarea politică e următoarea. Dacă Consiliul nu dorește să vină cu o astfel încât să asigure securitatea zonei Schengen, atunci mai are rost să mai negociem un acord pentru a menține aceleași reguli care deja există. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, domnule Coelho. Doamna Zipă are cuvântul. Nu, nu ați, nu ați cerut cuvântul, spune domnul președinte. Atunci, domnul Lenciu. Domnul Lenciu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută și vreau să spun că sunt bucuros că ați putut fi prezent aici în comisia noastră și îmi pare rău că nu ați putut fi prezent săptămâna trecută la Strasbourg pentru că informațiile legate de Uh, migrația la sistemul uh, SIS-2 le-am fi avut uh, de săptămâna trecută. Oricum, așa cum a spus și colegul Coelio, aș vrea să ne precizați, dacă puteți, în urma acele emisiuni de fact and findings pe care ați făcut-o în Finlanda, dacă într-adevăr Finlanda va întârzia întregul proces, uh, așa cum avem noi din unele informații, cu o perioadă destul de lungă. La fel mă voi referi și eu, ca și colegul Coelio, la pachetul de guvernanță Schengen, pentru că acesta face parte, este o componentă esențială a programului de la Stockholm. Stockholm. Și din păcate, așa cum a spus și dumneavoastră și colegul Coelho, negocierile de Parlament și Consiliu nu au dus încă și se pare că nu vor duce la niciun acord. Pentru că există o diferență esențială de abordare între uh, Parlament și Consiliu în ceea ce privește filozofia de ansamblu. Pentru că Parlamentul consideră că este vital ca instituția dumneavoastră, uh, Comisia, să joace un rol uh, central în noua arhitectură Schengen. Pe când uh, Consiliul nu este acest, de acord cu acest lucru, pentru că dacă s-ar reuși uh, ca și Comisia să joace un rol esențial, atunci am avea un sistem într-adevăr european de, de guvernanță Schengen. Eu mai aici aș vrea să mă refer și la un punct pe care nu l-ați atins, uh, legat de, uh, de planificarea lansării noului pachet Smart Borders uh, până la sfârșitul anului 2012, pentru că știm cu toții că numai negocierilor pentru cadrul financiar multianual se preconizează ca bugetul dedicat secțiunii cetățenie și securitate să fie drastic uh, redus cu aproximativ 2 miliarde de euro. Și în cazul acesta, știu eu dacă acest pachet de Smart Borders mai, va mai putea fi uh, dus la îndeplinire. Și nu în ultimul rând, uh, aș vrea să revin și eu la subiectul mult drag mie, la aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen și vă cer dumneavoastră personal și Consiliului suportul pe care, să continuați cu suportul pe care l-ați avut și până în prezent pentru aderarea celor două state, suport pentru care vă felicit și vă mulțumesc, pentru că, așa cum s-a constatat acum în urma incidentului cu SIS-2, România și Bulgaria nu numai că respectă toate criteriile pentru a deveni membre Schengen, dar pe unele componente stau mai bine decât unele state vechi Schengen, așa cum s-a dovedit. Iar uh, nu este normal să le fie interzis accesul. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Ansiu. Mrs. Weber. Vă mulțumim, domnule Enciu. Doamnă Weber, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit astăzi în Comisia Libe și vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Nu pot decât să îmi exprim regretul profund uh, pentru faptul că un pachet foarte încurajator în ceea ce privește azilul, așa cum arăta el la început, a ajuns la noi într-o perioadă în care, din păcate, solidaritatea pare să lipsească în Uniunea Europeană. Trebuie să spun că, ținând cont de acest fapt și ținând cont și de rezistența Consiliului pe anumite aspecte, Cred că putem să spunem că am făcut ce am putut mai bine. Până la sfârșit vom avea cel puțin acele standarde minime, poate prea multe, după părerea mea. Însă, așa cum am spus, traversăm niște vremuri în care criza economică a afectat mult mai mult, a afectat mult mai departe lucrurile, mai departe de economie a ajuns deja în sufletele oamenilor, se reflectă acolo această criză și se reflectă și în felul în care Consiliul înțelege interesele naționale ale statelor membre. Ca să mă exprim frumos și ca să nu spun că populismul este foarte aproape de această nouă înțelegerea termenului de interes național. Ținând cont de acestea, am o întrebare specifică din partea colegului Ian Mulder, care a condus o delegație în, Gracie, în Grecia acum câteva săptămâni. Ian Mulder este o persoană foarte rațională și foarte echilibrată atunci când face anumite aprecieri. Dumnealui a spus că s-a întâlnit acolo cu oficial din forțele de poliție, cu oameni foarte dedicați și atunci eu tind să dau crezare spuselor dumnealui pentru că știu cum prezintă situația. Însă, în același timp, când ne spune că în câteva centre mari, cum ar fi Ilinicon, situația a fost mult mai mult decât teribilă, atunci din nou îl cred. Într-adevăr, oribil. Și mai mult, în aceste centre din Grecia, dumneavoastră ați fost cu o lună înainte să ajungă dumnealui acolo, în aceste centre vi s-a spus că acestea vor fi închise înainte de Crăciun. Lui i s-a spus că se vor închide cândva în aprilie. Prima întrebare este, ce se va întâmpla de fapt? Dumnealui, împreună cu delegația, a vizitat și un centru de lângă Atena. În acel centru erau încă locuri libere pentru a mai aduce oameni. Așa că, din punct de vedere administrativ, măcar s-ar putea face ceva. O altă întrebare care reiese de pe urma acestei uh, vizite e următoarea. Care este abordarea Comisiei în ceea ce privește posibilitatea de a ajuta inclusiv financiar autoritățile grecești, astfel încât să deschidă mai multe centre, să facă ceva astfel încât să îi ajute într-adevăr pe acești oameni care să nu se mai afle în această situație oribilă. După cum spuneam, solidaritatea nu e foarte prezentă. Și apoi, cum aș putea să nu vorbesc despre Schengen? Cred că aș reformula puțin întrebarea. Trebuie să încercăm să, să înțelegem care e acum poziția Comisiei în ceea ce privește această realitate cu care ne confruntăm acum. Acum în care se negociază aceste două părți din pachet. Pentru noi a fost clar, încă de la bun început, următorul fapt. Deși nu ne doream să existe o posibilitate de a reintroduce controlele la graniță, suntem deschiși pentru existența unui mecanism care să ajute țara care nu poate sau nu dorește să își controleze frontierele exterioare. Iar dacă acest mecanism nu funcționează, bine, atunci se va cere acestei respectivei țări să reintroducă controlele la frontierele interne. Comisia își dorea să joace rolul principal, suntem uh, de acord în totalitate și votul a arătat sprijinul nostru pentru că e bine să există un arbitru în luarea acestei decizii. Dar ce ne spune acum Consiliul? Consiliul ne spune că o asemenea decizie care se bazează pe avizul juridic al serviciilor juridice, care e bineînțeles confidențial, cât de minunată e Uniunea Europeană. Acest aviz juridic, ni s-a spus foarte pe scurt ce conține acesta, s-ar considera, de fapt, un fel de sancțiune împotriva unui stat membru. Dacă un stat membru nu se supune recomandărilor și așa mai departe, atunci reintroducerea controalelor la frontieră, adică această obligație de a le reintroduce, ar fi, de fapt, o sancțiune. Așa că nici Comisia nici Consiliul, pentru că noi am fi fost pregătiți să acceptăm ca Consiliul să ia această decizie, ei bine se pare că nimeni nu poate să ia decizia. Și atunci, cu ce fel de propunere a venit Consiliul? a spus să avem doar o recomandare. O recomandare nu pentru statul responsabil, ci pentru statele vecine acestui stat. Întrebarea nu e dacă merită să continue negocierile. Da, e într-adevăr trist să vedem că după un an, un an și jumătate, aici ne aflăm. Dar care este poziția dumneavoastră în acest sens? Cât de departe sunteți uh, dispusă să mergeți în ceea ce privește acceptarea propunerii Consiliului pe această chestiune? Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Weber! Uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamnă comisar, pentru o explicație foarte clară a situației în programul Stockholm. Este foarte important să putem evalua uh, evoluțiile în programul Stockholm și asta pentru a ști ce mai e de făcut și, în al doilea rând, pentru a ne pregăti pentru următorul program. Pentru a face asta în mod adecvat și având în vedere nevoile cetățenilor, avem nevoie de transparență în modul în care facem politici. De aceea aș dori să vă rog să ne trimiteți un tablou comparativ cu uh, creditele, cu angajamentele Comisiei în planul de acțiune Stockholm, dar și cu uh, legislația deja adoptată. Pentru că asta ne-ar ajuta să avem o imagine asupra situației în care ne aflăm. Și încă ceva în legătură cu asta. Ehm, de ce nu se mai folosesc tablourile de bord care existau în trecut? Un subiect interesant pentru mine este uh, solidaritatea în domeniul azilului. Avem senzația aici că lucrurile uh, stagnează, mai ales când vedem uh, fenomene precum xenofobia și rasismul luând amploare. Parlamentul European în rezoluția sa a, a solicitat evaluarea um, EURIM. Am vrea să știm uh, când ar urma să uh, fie publicată asta și apoi um, procedurile de uh, acces la proceduri de azil. Când vom uh, ști ceva mai mult despre asta? De asemenea, în uh, recunoașterea uh, reciprocă a deciziilor de azil, când se vor face uh, progrese în acest sens? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, vă mulțumesc încă o dată pentru prezentarea dumneavoastră de astăzi. Permiteți-mi să folosesc această oportunitate pentru a vă mulțumi în mod public pentru eforturile de a sprijini țara noastră în domeniul migrației și azilului în ultimele 4-5 luni. Aveam mai multe întrebări, dar uh, după ce au vorbit și colegii mei și doamna Weber, aș vrea să vă spun că în urmă cu o lună am avut o delegație uh, în uh, Grecia uh, uh s-au vizitat diferite centre, inclusiv în Atena. Și cred că concluzia în urma acestei delegații a fost că în această perioadă Grecia uh, obține rezultate și sper că ați avut aceeași impresie când ați fost și dumneavoastră acolo. Și, într-adevăr, este foarte important ca în această perioadă Comisia să ne sprijine. Avem amendamente la fondurile actuale pentru a putea avea o mai bună absorpție, pentru a putea beneficia de cât mai multe uh, fonduri, inclusiv de la Frontex și așa mai departe. Vă mulțumesc. Uh, este foarte important să avem un astfel de uh, sprijin care ar putea să ne, care ne va ajuta în eforturile în următoarele luni. În acest uh, cu, odată cu această delegație am putut să vedem și care sunt problemele. Am vizitat două centre, una la, unul la Nevros și unul în apropiere de Atena și aceste centre au probleme Uh, ați fost informate de către autoritățile uh, gre, uh, elene că aceste centre vor fi închise cât de curând. Este o solicitare nu numai din partea Parlamentului European, ci a întregii societăți greci, grecești. Dar există noi centre care se deschid, care se creează, sunt planificate chiar mai multe nu, pentru deschidere în următoarele uh, Um, în următoarele luni. Întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea. Când am venit în Parlament, unul dintre primele noastre dosare era programul Stockholm. Poate că primele mele amendamente le-am depus uh, pe acest program. Se vorbea despre solidaritate și așteptăm anunțul referitor la relocare din partea Comisiei. În raportul domnului Trantafilides, pe care l-am votat în urmă cu câteva luni, ne-am referit și la cheia de distribuție necesară pentru uh, solicitanții de apel în situații excepționale, în cazul țărilor care sunt uh, supuse unei presiuni mai mari. cheia de distribuție va fi inclusă în uh, anunțul cu referitor la relocare? De asemenea, odată cu delegația în Grecia, am observat acest lucru și am discutat asta și aici, că există probleme cu finanțarea. Se spune că nu este suficient pentru uh, Frontex și pentru EAGIO uh, asta pentru situații de urgență, pentru acțiuni comune necesară în multe cazuri. V-ați gândit la ceva în acest sens? Directorul Frontex a fost uh, prezent alături de noi de curând și a spus același lucru. E nevoie de mai multe fonduri. Putem să ne așteptăm uh, la mai multe fonduri? Vă mulțumesc. Guillaume, Doamna Guillaume, vă rog. Eh, merci. Vă mulțumesc și vă mulțumesc și pentru prezentarea dumneavoastră, doamna Malmström. Îmi aduc aminte destul de bine de discuțiile noastre de la început. Am votat acest program pentru că am constatat că uh, se făcuseră mai multe progrese și se reținuseră anumite amendamente care ne permiteau să avem un mai bun echilibru între respectul libertăților individuale și garanțiile pentru o securitate durabilă a cetățenilor. Și de când cu lista pe care ne-ați uh, trimis-o și pe care ne-ați prezentat-o este destul de lungă și reprezentativă. Multe proiecte sunt în de desfășurare, altele sunt aproape de a fi finalizate, iar pro- proiectele cheie unor se află în situații de blocare. Și până la urmă acest program nu mai este atât de rost precum părea la început. Așa cum au spus și unii colegi, în, pentru punerea în aplicare a acestui program există dificultăți suplimentare pentru că, având în vedere criza economică de anvergură mondială uh, și oamenii își schimbă uh, comportamentul și ca atare fluxurile migratorii s-au modificat din cauza crizei și am putut să constatăm și care a fost reacția statelor membre. În perioadele de restricție financiară, așa cum a spus și doamna Weber, prima reacție este să spunem că aceste programe costă prea scump, nu sunt uh, neapărat indispensabile și până la urmă are de suferit solidaritatea. A primăvara arabă are și ea partea ei de vină, dacă putem spune astfel, pentru că mai multe decizii au fost influențate de ce s-a întâmplat uh, în acele țări. Recunosc uh, toată munca care a fost efectuată până în prezent și dacă îmi dați voie, v-aș ruga să-mi dați punctul dumneavoastră de vedere despre chestiunea solidarității care a fost deja pomenită. Era un punct cheie din programul de la Stockholm. insistase mult asupra acestei noțiuni. Ori, tot ceea ce ține acum de răspundere, de solidaritate și de parteneriat în ce privește migrația și riscurile care decurg de aici, sunt acum puse sub semnul întrebării. Nu știu dacă va putem vorbi de o împărțire echitabilă a răspunderilor. Apoi doream să știu punctul dumneavoastră de vedere despre dimensiunea migrație și rolul pe care îl joacă această dimensiune în punerea în aplicare a programelor destinate uh, integrării migranților. Este o categorie de programe care a fost oarecum neglijată în ultimul timp. Cum am putea să relansăm dezbaterea despre protecția drepturilor migranților? Și de asemenea, doresc să știu punctul dumneavoastră de vedere în ce privește regimul comun de azil. Ca și dumneavoastră, am încredere în concretizarea rapidă a acestui uh, dosar și nu numai că am speranțe, pentru că mă implic personal în finalizarea acestui dosar. Și cred că rolul Parlamentului uh, și calitatea sa de colegiuitor trebuie respectate, pentru că altfel va fi foarte greu să avansăm în anumite secțiuni unde am ajuns să, să um, facem un fel de schimb în natură și nu mai o discuție neapărat politică. Mulțumesc, doamna Invert, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru imaginea de ansamblu oferită. Am să vă adresez o serie de întrebări. În primul rând, ați, mențiuni, ați menționat zborurile sigure. Mă bucur că ați menționat asta după ce am depus uh, o serie întreagă de întrebări de-a lungul anilor în acest sens. Mă bucur că vă preocupă acest lucru pentru că datele sunt transmise uh, fără niciun fel de temei juridic. Apoi, Uh, Canada, uh, registrul cu numele persoanelor, nu știu ce să mai spun, devine ca o glumă proastă. Fie există un temei juridic și atunci nu trebuie să negociem, fie nu există și atunci suntem în ilegalitate de ani de zile. Și nu înțeleg de ce trebuie să dureze 2 ani și jumătate pentru a negocia un acord. În al treilea rând, pe care poate l-ați menționat și n-am auzit eu sau nu l-ați menționat, este așa numitul TFTS, care nu îmi place în mod deosebit. Și aș vrea să știu uh, cum uh, prevederile din acest caz afectează acordul SWIFT. Și, nu în ultimul rând, aspectul ce ține de transparență, care nu este chiar de competența dumneavoastră. Însă, negocierile referitoare la revizuirea, nego, uh, revizuirea regulamentului referitor la acces public la documente sau prăbușit, practic, însă nici regulamentul actual nu funcționează prea bine. Noi, la Parlament, nu putem să exercităm niciun fel de control suficientă asupra implementarea acordului. Am fost de acord cu rețineri să, sub, să susținem acest acord, însă apoi ne-am dat seama că de fapt nimănui nu-i pasă de acord și că toate datele oricum sunt transmise americanilor și singura pârghie pe care o avem a fost să spunem că vom uh, vom uh, supraveghea cu foarte mare atenție implementarea acestui acord. Este unul dintre lucrurile pe care le spunem că nu suntem de acord cu ceva. Spunem, acceptăm, dar trebuie să, mo- să monitorizăm. Dar nu putem să monitorizăm dacă nu avem acces la documente. Apoi, în ceea ce privește reținerea datelor, uh, aș vrea să știu, și stocarea datelor, aș vrea să știu cum vom continua cu asta, pentru că uh, după cum am văzut, de fapt nu am văzut niciun fel de dovadă uh, convingătoare a necesității acestei directive. Ea este contestată în multe state membre, a fost în fața Curții Europene de Justiție de mai multe ori. Cred că uh, ministrul, Ministerul Justiției um, din țările de jos arată că poliția um, caută date în toate bazele de date fără să respecte niciun fel de, niciun fel de regulă. Nu văd de ce să ne, ne atașăm atâta la, de o directivă care a arătat că nu este deloc utilă. Mulțumim, doamna Mathieu. Merci, monsieur président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, Vreau să-mi cer scuze pentru faptul că nu am fost prezentă în timpul intervenției dumneavoastră, dar a trebuit să particip la o altă întâlnire. Și vreau să vă exprim îngrijorările mele în ce privește bugetul agențiilor, mai ales pentru CEPOL, Europol și Eurojust. Săptămâna trecută, în timpul sesiunii de la Strasburg, au fost evocate aceste probleme, dar între timp a avut loc dezbaterea bugetară din timpul acestui weekend și aș vrea să știu dacă reflexiile dumneavoastră au uh, avansat, mai ales în ce privește reformarea poliției europene. Securitatea cetățenilor este o prioritate sau chiar un drept fundamental și mi-aș dori foarte mult ca dumneavoastră, în cazul în care nu ați pomenit acest subiect în timpul intervenției, să ne spuneți câteva lucruri. Dar îmi cer scuze încă o dată în cazul în care vă Vă cer să repetați ceva ce ați spus deja, deci aș vrea să știu dacă CEPOL va continua să existe și ce se va întâmpla cu bugetul Europol. Așa cum știți, va fi creat Centrul pentru Criminalitatea Cibernetică, probabil că va începe să funcționeze din ianuarie, dacă eu sunt bine informată. Deci ce se va întâmpla cu bugetul Europol și cu bugetul Eurojust? Back to the commission. Mulțumesc. Înainte de a-i da din nou cuvântul doamnei comisar, care cu siguranță a anotat toate întrebările, care au fost adresate. Poate ar dori să intervină Consiliul. Consiliului a fost dat cuvântul înainte, nu știu pentru că am întârziat. Doriți să contribuiți cu ceva înainte de a da cuvântul Comisiei? Doriți? Nu trebuie. Dacă nu aveți, uh, dacă nu doriți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că doamna comisar a prezentat uh, progresele principale și evoluțiile principale. Nu am avea foarte mult de adăugat în această etapă. Deci uh, prefer să-i dau înapoi cuvântul comisie, doamnei comisar. Domnul președinte, mulțumim. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările și comentariile adresate dumneavoastră. Voi încerca să răspund cât mai, uh, cât mai în detaliu. În ceea ce privește raportul la mijlocul perioadei referitor la programul uh, Stockholm, Comisia nu va uh, publica un raport specific referitor la asta. Am avut deja, de mai mult, am avut deja mai multe rapoarte anuale Um, pe diferite subiecte, raportul anticorupție, rapoarte cu privire la Schengen și așa mai departe. Deci nu dorim să um, duplicăm, să, să, să dublăm munca. Însă pot să vă, primit, să vă trimit o listă cu uh, ceea ce s-a făcut. În ceea ce privește statutul Europol, este practic terminat vă va fi prezentat uh, la începutul anului viitor. După cum v-am promis, ne luăm în considerare cum putem să creștem uh, um, legitimitatea democratică și protecția datelor. Uh, motivele din care, pentru care suntem în întârziere este pentru că avem câteva restricții bugetare mm, foarte dure la ora actuală vrem să ne asigurăm că, vre- că vom avea un program de formare foarte bun și cu reduceri de 5% nu știu în ce măsură va fi posibil acest lucru. Încercăm așadar să garantăm acest lucru și acest ar putea să însemne fuziunea personalului administrativ cu Europol. Încă nu s-a luat o decizie în acest sens, dar în funcție, dar totul depinde de bugetul final. Eu vreau să protejez, adică doresc să existe un sistem de formare a, uh, în domeniul poliției european foarte puternic. În ceea ce privește SIS, Sistemul Informatic Schengen, ați întrebat mulți despre asta. Domnule Coeliu, nu cunosc alte țări care să aibă probleme. Până acum, Comisia și-a făcut uh, munca și cu sprijinul Parlamentului și dumneavoastră doresc să vă mulțumesc pentru asta. E bine, știm că există o problemă în Finlanda. Echipa mea a fost în Finlanda săptămâna trecută sau în urmă cu 10 zile și am încercat să evaluăm ce se poate face, cum putem să sprijinim autoritățile finlandeze pentru a minimiza întârzierea. Va exista o întârziere câteva luni, nu știm exact însă exact care va fi această întârziere, cât va costa, care, vor, care va fi impactul în general, dar încercăm să cooperăm cu toată lumea pentru a produce un raport concret care să fie discutat de către dumneavoastră pe 5 și 6 decembrie și cu, de asemenea cu Consiliul. Ne pare, bineînțeles, foarte rău de această situație. Nu știm exact cum s-au ajuns aici, însă aceasta este situația. În ceea ce privește Schengen, îl veți avea alături de noastră pe domnul Mansevisi în curând. Uh, el va veni de la, aproape direct de la Consiliul JAI pentru a vă prezenta ce s-a întâmplat în această dimineață. Există progrese, știți care este linia comisiei. V-am propus-o în urmă cu ceva vreme. Această linie a fost respinsă de mai multe ori și acum încercăm să facem eforturi împreună cu președinția cipriotă pentru a vedea cum putem continua. E important ca situația să nu rămână așa cum este ea astăzi. Ideea întreg scopul era ca Schengen să fie mai să fie consolidat și să, cla- să clarificăm lucrurile atunci când ele nu funcționează. În ceea ce privește uh, controlele excepționale la granițe. Din discuțiile de azi dimineață, din cât am fost informată, uh, am înțeles că ar putea să existe un acord la Consiliu referitor la o recomandare a Comisiei eu cred că este util să continuăm aceste discuții și că ele vor aduce o valoare adăugată. Încă nu am ajuns la un acord, poate în următoarele săptămâni, dar facem progrese, chiar dacă mai încet. Și aș dori să vă încurajez, uh, doamnă Weber, domnule Coelho și așa mai departe, să uh, să continuăm uh, munca pe acest subiect pentru că cetățenii se așteaptă la asta. În ceea ce privește România și Bulgaria și aderarea la Schengen, da, domnule Enciu, știu, cele două țări sunt uh, pregătite din punct de vedere tehnic să adere. Să adere. Uh, există o soluție în două etape. La Consiliu însă s-a decis că deocamdată nu se va lua o decizie. În ceea ce privește uh, programul frontierelor inter, uh, inteligente, da, am uitat să-l menționez, dar este o parte integrantă a, uh, vi, pentru viitor în domeniul frontierelor. Acest program însă va costa foarte mulți bani. Am prevăzut crearea sistemelor în propunerea noastră, și, însă, iată, uh, domnul Papa Nicolau a întrebat referit, uh, a pus întrebări uh, și la EASO și la alte programe, însă cine știe unde vor ajunge discuțiile referitoare la buget doamna Guillaume, doamna Weber, au întrebat referitor, au pus întrebări referitoare la solidaritate. Da, aveți dreptate. Uh, solidaritatea uh, nu este o resursă foarte bogată în Uniunea Europeană actuală. Bineînțeles, criza cu care ne confruntăm este cea mai mare din istoria Uniunii Europene. Există multă excluziune socială în multe state membre, um, partidele populiste și xenofobe um, prind putere. Însă, pe latura pozitivă, putem spune că, în ciuda tuturor acestor lucruri, suntem foarte aproape să ajungem la un acord referitor la sistemul de azil, care va oferi o protecție mai bună, va ridica standardele în general, ceea ce va permite tuturor statelor membre să își asume responsabilitatea pentru cei care vor veni să solicite protecție la uh, granițele sale. Deci exercițiul a fost unul foarte bun și asta în mare parte Parlamentului, a Comisiei, dar și a unor state membre care au avut o, o atitudine foarte constructivă. Solidaritatea este greu de promovat în ziua de astăzi. Pe de o parte se arată o mare solidaritate față de Grecia în, în termeni economici, dar și în general. Am avut posibilitatea să vorbesc cu domnul Mulder. Um, toate statele membre contribuie, mai mult sau mai puțin în Grecia, cu bani, cu expertiză, cu personal, cu experți uh, care lucrează cu cei de la fața locului Exist, toate agențiile la fața locului sunt, sunt prezente, agenții internaționale, UNHCR și așa mai departe. Însă aș spune că mai este multă muncă de dus la bun sfârșit. Unele centre de detenție nu vor fi închise decât mai târziu. Acest lucru mă îngrijorează, dar voi menționa asta cu, um, în discuția mea cu ministrul de resort. Guvernul uh, elaborează un plan de acțiune revizuit cu obiective clare, măsurabile, care vor fi evaluate în mod regulat. Cu toții discutăm așadar progresul uh, sau lipsa sa. Uh, încet, încet angajăm oameni, Um, care să uh, lucreze cu toți acești solicitanți de azil și așa mai departe. Mai există și problema violenței împotriva migranților, care este foarte îngrijorătoare. Statele membre însă ajută Grecia și cu cât mai mult progres se face în Grecia, cu atât mai multă solidaritate va exista. A existat o problemă cu capacitatea de absorpție a autorităților uh, grecești. Uh, Uh, acest lucru se îmbunătățește, cooperarea între diferite uh, departamente s-a îmbunătățit, există bani uh, la dispoziție pentru Grecia, atât acum cât și în, viitor, în bugetul viitor. Deci problemele nu sunt exclusiv bugetare. Însă va trebui să conlucrăm cu Grecia o vreme destul de îndelungată pentru a atinge obiectivele uh, dorite. Data trecută, uh, ultima dată am vorbit la, Luxem la Luxemburg despre UREMA. Comisia a solicitat tuturor statelor membre să uh, Uh, vină cu idei despre cum poate fi îmbunătățită uh, situația, dar mai avem câteva învățăminte de tras. Uh, vom veni cu o propunere pentru un sistem uh, voluntar, pentru că nu există un sprijin pentru un sistem obligatoriu. Dar printr-un sistem uh, voluntar putem încuraja statele membre să participe. Apoi o cheie de distribuție, cum este cea la care v-ați referit. Nu există niciun fel de sprijin în Consiliu pentru asta. Putem deci numai să sperăm că solidaritatea se va întoarce odată ce vom vedea luminița de la capătul tunelului în criza economică. Doamnă Guillaume, sunt de acord cu dumneavoastră. De Stockholm în ce privește programul la Stockholm, dar nu sunt totul de acord pentru că am rămas cam un an și jumătate înainte alegerilor europene, deci mai avem ceva timp la dispoziție. Acest program a fost redactat într-o altă perioadă și într-un alt spirit. Criza încă nu era atât de prezentă, nu se făcuse atât de mult simțită. Și atmosfera în care s-au luat acele hotărâri era prielnică uh, uh, unui plus de solidaritate. Comisia și Uniunea Europeană nu au, mă scuzați, Comisia nu are competența de a face legislație în Uniunea Europeană, dar noi putem să redactăm recomandări, să organizăm schimburi de puncte de vedere și vedem cum putem să facem progrese. Sunt de acord însă atunci când spuneți că trebuie să facem mai multe ce privește drepturile imigranților. Și sunt câteva de deschise în această privință, să vedem cum putem pe viitor să avem un fel de tratat de drepturi ale imigranților, un tratat cât mai cuprinzător, cât mai complet cu putință. Ar fi o idee foarte bună pe viitor. Încă nu am făcut suficient de multe. Deocamdată trebuie să ne concentrăm atenția, așa cum au spus și colegii dumneavoastră, asupra pachetului azil și să îl punem în aplicare înainte de a veni cu propuneri noi. Dar ar fi bine să avem și o carte a drepturilor pentru imigranți pentru a pregăti perioada de după programul de la Stockholm. Doamna Matiu, eu cred că v-am dat câteva elemente de răspuns în ce privește CEPOL. Doamna Inveld. Referitor la Canada, da, și Comisia este frustrată de lipsa progresului. Știm, uh, cunoaștem uh, uh, preocupările pe care le-ați împărtășit la ultima reuniune cu domnul Pribe. În curând sperăm să avem o nouă reuniune de negocieri a durat foarte mult timp și este foarte frustrant, într-adevăr. Sperăm că putem să reluăm um, negocierile cât se poate de repede pentru a avea o claritate. În ceea ce privește reținerea datelor, am avut o dezbatere în plen de curând, nu s-a schimbat foarte mult de atunci. V-am promis ceva atunci și nu ați primit încă, și anume informațiile primite de la statele membre referitoare la cum sunt folosite datele. Am primit uh, informații, însă când am discutat cu statele membre, um, câteva state membre sunt foarte angajate în acest um, um, în acest sens și în ceea ce privește directiva aferentă, uh, dar poate nu spun acest lucru în, în dezbaterile naționale. Doamna Intveld, implementarea însă este neadecvată. Poliția verifică aceste date fără să respecte regulile. Doamna comisar, asta este problema. Um, aplicarea directivei referitoare la reținerea datelor este foarte diferită. Și am criticat asta, însă trebuie să Uh, facem această revizuire în același timp cu directiva referitoare la uh, e-privacy, pentru că există acolo o lacună. În ceea ce privește propunerea TFTS, uh, vom reveni la anul și vă vom prezenta exact care este situația și care sunt alternativele. În ceea ce privește datele personale, uh, situația este mai complicată decât am fi crezut. Există mai există legislație care se suprapune, deci trebuie să vedem ce putem face și cum putem face. Și voi reveni cu mai multe informații când uh, voi avea o idee mai exactă a modului în care trebuie făcute lucrurile ce și cum există atâtea țări implicate, nivel bilateral, multilateral și la ce nivel ar trebui să avem acorduri. Toate aceste lucruri trebuie să fie analizate și din punct de vedere juridic. Transparența este foarte importantă. Încurajăm Parlamentul European um, uh, în general să își exercite rolul în domeniul controlului și al monitorizării V-ați referit mai ales la raportul, la acordul SWIFT. Transparența în acest caz nu se aplică la fel pentru că este vorba de informații clasificate și acestea trebuie să fie tratate în mod diferit. Încercăm să vedem dacă putem găsi soluții cu partenerii americani în acest sens. Cred, domnule președinte, că m-am referit la toate întrebările deputaților. It's been uh, few... I know. Doamna comisar spusese state membre, nu deputați. Își cere scuze. Vă mulțumim foarte mult, uh, doamnă comisar pentru eforturile dumneavoastră, pentru eforturile de a răspunde întrebările și am și respectat timpul. Iată, uh, am uh, respectat uh, timpul prevăzut pentru această dezbatere. Dorește cineva din Comisia Libe să mai sup- o supună pe doamna comisar la a doua rundă de interogatoriu? Dacă nu, mulțumim foarte mult, uh, doamnă comisar Malmström, pentru prezență, pentru disponibilitatea de a ne împărtăși detaliile uh, programului și acțiunilor luate. Anunț acum faptul că o vom primi rândul nostru pe doamna Reding pe 18 decembrie pentru a discuta programul Stockholm și revizuirea la mijlocul perioadei pentru acesta în domeniul justiției, așa cum tocmai am făcut-o în domeniul afacerilor interne. Mulțumim, doamnă comisar. Doamna comisar, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor membrilor uh, Comisiei Libe. Acum vă ieși să admir diversitatea agriculturii europene în toată frumusețea ei. competențele lor. I am announcing that the following... Vreau să vă spun... N-am ciocanelul la dispoziție, spune președintele. Vă rog frumos, următorul punct de pe ordinea de zi care necesita prezența domnului Maservisi, care este directorul Direcției Generale Justiție și Afaceri Interne, va avea, va începe cam după 5 minute de pauză, pentru că domnul Maservisi nu reușește să ajungă la Parlament din cauza faptului că există această blocadă în vecinătatea Parlamentului din cauza protestului agricultorilor. Deci luăm o pauză de 5 minute. până în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 Good afternoon, Mr. Manservisi. Pleasure for us to have... Ne bucurăm să revenim la întâlnirea noastră și vă urăm bun venit, domnule director Manservisi. Bine ați venit printre noi, bine ați revenit. Tocmai am avut un schimb de opinii cu doamna comisar Marström și acum suntem uh, gata să trecem la următorul punct, o, o chestiune la care țineți foarte mult dumneavoastră și direcția dumneavoastră, și anume punerea la punct a mecanismului de evaluare pentru a verifica uh, punerea în aplicare a chiului Schengen. Raportorul nostru este domnul Coelio și includem în această dezbatere și punctul 5, respectiv raportul doamnei Renate Weber, uh, amendarea regulamentului 562 pe 2006 pentru a uh, Uh, oferi reguli comune pentru reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în circunstanțe excepționale. Sunt două dosare care se uh, încrucișează, fac parte din pachetul guvernanța zonei Schengen. Am discutat în lung și în lat uh, acest subiect, mai ales în urma Consiliului uh, JAI din iunie, Consiliu, în cadrul căruia s-a hotărât schimbarea temeiului juridic pentru mecanismul de valoare Schengen și să se adopte articolul 70 din tratat, drept nou temei juridic, ceea ce a dus la un conflict instituțional cu noi, cu Parlamentul European, care uh, uh, și mai ales cu comisia noastră, Comisia Libe. Ni s-a cerut să uh, demarăm uh, discuții cu președinția cipriotă ca să vedem cum putem să găsim un teren de înțelegere în această privință. Atât doamna Weber cât și domnul Coelho, cei doi raportori, s-au întâlnit de mai multe ori cu președinția și cu reprezentanții comisiei, la fel și raportorii din umbră. Acum vrem să vedem uh, cum stau lucrurile. Vă sugerez ca mai întâi să dăm cuvântul raportorilor și apoi domnului Iman Servisi și apoi reprezentantului președinției cipriote. Domnule Coelho, aveți cuvântul. Thank you so much, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, au avut loc mai multe întâlniri ca să încercăm să găsim un teren de înțelegere și cred că principiile de bază sunt împărtășite. Și anume, că pentru Schengen avem nevoie de o abordare europeană și că trebuie să respectăm suveranitatea statelor. S-au făcut multe progrese în ce privește uh, cu controlul la frontiere, pentru că acestea sunt puteri naționale, nu competențe naționale. Însă, atunci când vorbim despre frontierele zonei Schengen, vorbim despre frontierele comune. Avem o înțelegere în sensul că avem nevoie de un mecanism european unde procesul de evaluare va fi dirijat de către Comisia Europeană cu implicarea uh, statelor membre, ceea ce înseamnă că echipele de experți vor fi conduse de către Comisia Europeană, dar vor avea în componența lor experți din toate statele membre pentru a consolida încrederea reciprocă. Aceasta este o condiție prealabilă pentru a avea o bună guvernanță în zona Schengen. Cred că Comisia Europeană și Parlamentul European sunt de acord asupra faptului că avem nevoie să informăm cum trebuie Parlamentul European. Uneori ne dăm seama că formularea care ne-a venit de la Consiliu nu corespundea cerințelor Parlamentului European și știam că o să avem probleme. Președinția cipriotă ne-a spus de mai multe ori că era gata să accepte dreptul la informare al Parlamentului European dacă și noi suntem de acord cu faptul că aceste informații sau o parte dintre ele vor fi informații clasificate și atunci se vor aplica regulile uh, specifice acestor uh, informații. Așa cum știți, uh, principalul impediment era de natură juridică atunci când s-a trecut de la articolul 77 la articolul 70, drept temei juridic. După discuții interminabile și după o propunere din partea serviciului nostru juridic, acceptăm ideea că am putea să avem o clauză punte, o clauză în codul frontierelor care să facă legătura cu mecanismul de evaluare Schengen ca să prevenim orice modificare a acestui nou mecanism uh, uh, în absența procedurii de ecodecizie și a consultării Parlamentului, în cazul în care se dorește și modificarea codului frontierelor. Comisia și Consiliul au acceptat această idee. Comisia să mă corecteze dacă greșesc. În timpul ultimei întâlniri tripartite am ajuns la uh, concluzia că vom putea să avem un teren de înțelegere. Și atunci când vorbim despre această clauză punte, ce contează este formularea și uh, forța cuvintelor pe care le vom alege. Felul în care va fi redactată această clauză va fi un element crucial pentru ca noi să avem garanția că cerințele noastre vor fi respectate. În sfârșit, un, un alt aspect pe care l-am dezbătut și cu doamna comisar Malmström, problema cu decizia și luarea deciziilor. Atunci când a început acest proces, Consiliul European a cerut Comisiei să propună modificări în guvernanța Schengen ca să îmbunătățească nivelul de securitate și să anticipeze o clauză în cazul se dorește reintroducerea controlului la frontieră. Parlamentul European a spus de la bun început că noi nu vrem să ducem atingere libertății de circulație, dar am putea să acceptăm o clauză excepțională a reintroducerii controlului la frontieră dacă este o consecință a acestui mecanism de evaluare. În ultimul moment, Consiliul a avut această idee și anume să nu ia o decizie în ce privește reîntorcerea controlelor la frontiere, ci să facă doar o recomandare. Dacă constatăm că există probleme grave în ce privește controlele la frontiera unui stat membre și și dacă uh, celelalte state membre ale zonei Schengen nu au, mai au încredere în acele uh, controle, acestea, din urmă, nu pot să ia decizia reintroducerii acelor controle, ci pot doar să facă o recomandare. Și apoi statele membre vor putea să accepte sau nu această recomandare. Și am să iau exemplu propriei mele țări, ca să nu se supere nimeni altcineva. Să ne echipuim că va exista o problemă cu Portugalia. Portugalia nu va putea să-și rezolve problema într-o perioadă scurtă de timp. Toate statele membre Uh, vor trebui să constate că există această problemă gravă cu Portugalia și vor hotărâ să reintroducă controlare la frontieră. Dar dacă nu va fi o decizie, ci o recomandare, ce se va întâmpla? Anumite state membre vor accepta recomandarea și altele nu. Dacă vorbim despre siguranța zonei euro, eh, zonei eh, Schengen, mă scuzați, asta înseamnă că de fapt eh, distrugem eficiența sistemului. Căci dacă numai câteva state membre acceptă recomandarea și celelalte nu, atunci frontierele vor rămâne în continuare deschise. Acestea sunt principalele aspecte. Sperăm să primim înscris din partea președinției cipriote o formulare concretă din partea Consiliului și să vedem în ce măsură aceste formulări pot să fie acceptate de Parlament pentru a face o evaluare concretă a acestora. Dar v-am menționat care erau principalele Uh, puncte dificile. Mulțumesc, doamnă Weber, este rândul dumneavoastră. Chair, thank you, Mr. Manservisi. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Manservisi, că ați venit la Comisia Libe. Nu voi repeta cele ce au fost spuse deja de domnul Coelho. Doresc doar să accentuez un lucru din nou și din nou dacă e necesar. Când a început totul, ideea era de a îmbunătăți mecanismul existent. Fără a ține cont de acest obiectiv, Comisia nu a venit cu o nouă propunere. Bineînțeles că Parlamentul își dorea cu nerăbdare să vadă că un progres atât de important cum e zona Schengen va fi guvernat printr-o abordare comunitară. Și asta pentru că ne aparține tuturor și nu statelor membre ca atare. Pe de altă parte, este adevărat că e câteodată greu să justificăm schimbarea unui sistem dacă evaluarea arată că până acum sistemul a funcționat așa cum trebuie și așa arată evaluarea comisiei. Nu doar că nu au fost niciodată începute procedurile de încălcare, ci funcționarea sistemului era bună. De aceea înțeleg faptul că statele membre opun rezistență și spun că nu avem nevoie de o schimbare dramatică pentru ceva ce a funcționat oricum destul de bine. Însă aceasta este poziția Consiliului. Poziția Parlamentului a fost de a sprijini propunerea Comisiei. Eu cred că e cinstit să spunem că avem foarte multe reuniuni informale, neoficiale, discuții tripartite, oficiale, neoficiale. Am discutat fiecare virgulă, am discutat fiecare liniuță din aceste propuneri. Iar acum ne dăm seama că de fapt ne confruntăm cu o situație care ne face să credem că toată munca depusă în ultimele luni a fost mai mult sau mai puțin nefolositoare. Adevărul e că acest sistem nu trebuie să fie îmbunătățit prin a informa mai mult Parlamentul European. Ne bucurăm de acest fapt, însă sistemul trebuie să fie îmbunătățit prin decizii atunci când acesta nu funcționează, când există o problemă. Cred că, în acest moment, cel puțin din câte știu eu, avem aceste două poziții diferite. Noi dorim să se ia o decizie, Consiliul spune nu, nu trebuie să se ia o decizie, nici, nici Consiliul nu trebuie să ia o decizie, nici Comisia. Am fi fost pregătiți și să acceptăm luarea unei decizii de Consiliu, și anume să renunțăm la abordarea comunitară care ar fi însemnat Comisia, Însă, la ultima discuție tripartită am înțeles că nici măcar nu mai vorbim despre o decizie, ci vorbim despre o recomandare, nu pentru statul membru responsabil, ci pentru celelalte state membre. Bineînțeles că aștept cu nerăbdare să-l ascult pe domnul Manservisi în legătură cu ce s-a sugerat astăzi. Nu vreau să spun, în acest moment, că noi nu suntem deloc flexibili în abordarea noastră. Însă cred că două aspecte trebuie menționate astăzi. În primul rând, cele două rapoarte trebuie fi văzute ca formând un pachet în ceea ce privește negocierea. Negocierea unui raport trebuie să ducă la niște puncte plus și pentru celălalt raport. Noi suntem deschiși și suntem pregătiți să continuăm discuția astfel încât să ajungem la un acord. Asta atâta timp cât avem sentimentul că ceea ce vom vota pentru va fi într-adevăr o îmbunătățire a situației actuale. Dacă nu, atunci mă întreb dacă merită să facem acest exercițiu. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Acum să-l ascultăm pe domnul Manservisi și apoi președinția cipriotă. Apoi vor lua cuvântul colegii. Domnule Manservisi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru această oportunitate. Am încercat să ascult, să țin cont de toate aspectele, astfel încât să văd dacă putem să ajungem la un compromis pe acest dosar atât de dificil. Permiteți-mi doar să fac referire la ceea ce există astăzi și ce s-ar putea să existe de mâine dacă urmăm acest proiect. Puneți-vă, pe puneți-vă în situația de anul trecut, care e de fapt și situația de astăzi. Există o problemă, o problemă care vine din afară sau vine din capacitățile pe care le are un stat membru în a pune în aplicare obligațiile care derivă din Schengen. Pentru a putea face față greutăților, apare un nou proces. Acest proces este condus de persoane oficiale, se adoptă în Consiliu, fără să existe niciun fel de discuție cu părțile uh, implicate. Comisia participă ca observator, dar atât. Și deci aceasta e situația. Aceasta este analiza pe care o avem pentru a identifica posibilele probleme. Apoi, doi. O criză care poate veni din exterior din multe motive. Nu avem niciun fel de mecanism comun, niciun fel de decizii. Și am văzut cu toții ce s-a întâmplat în anumite momente de anul trecut. Fără a trage niciun fel de concluzie, pot să spun că nu a fost o imagine foarte frumoasă a Uniunii Europene pentru că atunci când ne confruntăm cu o problemă colectivă, ar trebui, avem și un bun comun, Schengen, dar pentru toate acestea avem doar acțiuni individuale care pot să fie foarte diferite și care țin foarte mult de politica națională. Nu aduc nicio critică acestui fapt, însă așa stau lucrurile. Nu vorbim despre un mecanism care să ne facă să luăm o decizie împreună. Fiecare stat membru ia o decizie evaluând situația cu care se confruntă. Deci avem aceste acțiuni fragmentare și care nu arată că există un spațiu, cum e spațiul Schengen, totul se face într-un mod ineficient. Fiecare stat membru s-ar putea ocupa de ceea ce se întâmplă pe bucățica lui de Schengen și mă voi referi așa, bucățica lui de Schengen, pentru că chestiunea legată de frontiere naționale și așa mai departe nu e relevant aici. Ce e relevant? E relevant că avem un instrument astfel încât să protejăm Schengen într-un fel credibil. Și credibil înseamnă următoarele, știți mai bine decât mine, să le permitem cetățenilor să se bucure de libertate, dar în același timp să fie protejați de un mecanism comun, astfel încât să poată face față unor probleme comune. Aceasta e situația care, cu care ne-am confruntat anul trecut și aceasta continuă și acum. Deci dacă e ceva ce se va întâmpla din nou și noi ne vom afla în acea situație. Și de aceea am făcut această propunere, care era de fapt o propunere de a trece de la acest mecanism de cooperare interguvernamentală cu luare de decizii la nivel național pentru a proteja o porțiune din spațiu într-un mod eficient pentru un pregul uh, spațiu spre o metodă comunitară. Aceasta a fost abordarea noastră. Acum, ca să nu o mai lungesc, am ajuns la această decizie la Consiliu în ceea ce privește cele două instrumente înainte de evaluarea Schengen și apoi poziția pe care o are Schengen în uh, legătură cu Codexul Frontierelor. Centrul de gravitație s-a schimbat foarte mult de la cele două propuneri comunitare și cealaltă variantă, mecanismul de evaluare și reintroducerea controlelor la granițele exterioare. Însă, dacă e să analizăm substanța în avizul nostru, deja se face un pas important înainte, pentru că acolo și uitați-vă la conținutul deciziei luate de Consiliu, acolo s-a recunoscut faptul că această problemă nu mai e o problemă care poate fi abordată la nivel individu- individual. Acest bun comun pe care îl avem, Schengenul, are nevoie de un răspuns printr-un mecanism la nivelul Uniunii Europene. Deci, indiferent de mecanismul uh, pe care îl alegeam, deja s-a făcut un pas important din punct de vedere politic în analiza noastră. Și anume acceptarea. Pentru o problemă comună e nevoie de o soluție comună. Cât despre decizia din iunie, noi, cele două instituții, și trebuie să recunosc și faptul că președinția cipriotă a lucrat foarte bine, a, pentru că putem vorbi despre o decizie clară care s-a luat, o decizie care a fost foarte criticată în Parlament, dar și în Comisie, pentru că nu avea echilibrul de care era nevoie. Contextul ne-a fost descris foarte, foarte bine de domnul Coelho și de doamna Weber. Cred că, în ceea ce privește substanța, ne aflăm cu toții pe aceeași cale. Se recunoaște faptul că evaluarea nu poate fi făcută atât de superficial ca până acum. Și comisia este cea care trebuie să facă evaluarea, să stabilească faptele. Acesta e deja un pas important. E important nu doar din cauza comisiei, ci pentru că există o instituție politică responsabilă pentru a menține legătura cu expertiza de la fața locului, Comisia face acest lucru prin intermediul unor echipe pe care le conduce. Își asumă toată responsabilitatea și politic și în fața Parlamentului, dar e o muncă în echipă cu statele membre, cu agențiile. Prima schimbare. Cred că în orice discuție e, există această acceptare și e un pas important înainte. Aș spune că avem acum o bază comună. Acum, ce se va întâmpla odată ce sunt identificate problemele? ce trebuie să se facă. Acesta e un punct care a rămas încă deschis. Unii spun că există o recomandare, alții spun că există o propunere pe o decizie luată de Consiliu. Eu cred că dacă Trecem direct la obiectiv. Obiectivul e să avem o decizie. În termeni concreți, odată ce sunt stabilite faptele, apoi sunt uh, stabilite public de o instituție politică, de a avea o recomandare, să spunem, în substanță, atunci cele două lucruri sunt aproape închise, pentru că e greu să demonstrezi că ceva nu ar trebui să se facă. Oricum, și aici sunt de acord cu doamna Weber, să identificăm acest pas cu o decizie care se ia pe baza propunerii comisiei e mult mai sigur, acest fapt e clar. De aceea suntem convinși că trebuie să continuăm să lucrăm în această direcție. Însă, când ne aflăm în acest context în care faptele sunt clare, e clar ce trebuie făcut, atunci povara de a refuza o recomandare rămâne la țara în cauză. Distinția nu e așa de fundamentală din acest punct de vedere. Oricum, eu cred că să ai o propunere pe baza căreia să se ia o decizie e mai bună și de aceea cred că trebuie să continuăm munca în această direcție. Același lucru e valabil și pentru Codexul Schengen în ceea ce privește frontierele, așa cum ne-a spus și doamna Weber și domnul Coelho. Dar hai să ne restrângem la două puncte. Primul punct. Care e mecanismul prin care să se ia o decizie atunci când există o amenințare pentru întreaga zonă Schengen de introducerea controlelor la frontiere? Cred că primul pas s-a făcut deja și anume s-a recunoscut că protejarea întregii zone trebuie să revină dintr-o decizie colectivă. Printr-o fiecare poate să își protejeze propria bucată, propria porțiune, însă în același timp trebuie să recunoaștem că dacă există o problemă pentru întreaga zonă, atunci avem nevoie de o decizie care să acopere întreaga zonă. E din nou un mare pas înainte. E asta o recomandare sau e o cerere obligatorie din punct de vedere legal, aceeași subiect, aceeași subiect ca înainte. Cred că, în substanță, diferența nu e atât de mare. Pentru că dacă ne referim la o situație ca cele prin care am, trecut, am mai trecut mai de mult, atunci cred că, și sunt de acord cu doamna Weber și cu domnul Coelho, pentru că știu ce gândesc dumnealor, ei bine, dacă reușim să avem o cerere și după aceea să ia o decizie pe o propunere a comisiei, cred că acest lucru e mult mai bun, are forță obligatorie, deci e foarte bine. Și apoi intervine și mecanismul instituțional, Dar haideți să considerăm că nu ne aflăm în această situație în care se ia o decizie. În realitate, procesul care are loc aici a fost restrâns atât de mult, manevra pentru statele membre a fost atât de restrânsă, încât în realitate ar trebui să existe doar un mecanism sunt de acord cu cele spuse de domnul Coelho și de doamna Weber, și anume, un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic ar fi mult mai bun pentru a evita orice fel de pericol, însă evident încă lucrăm asupra lui. Aceasta este direcția în care trebuie să mergem și pe care trebuie să lucrăm. Apoi, clauza punte. Cred că aceasta este o soluție. Sunt combinate soluțiile substanțiale cu aspectele juridice, adică cele pe care a luat o decizie Consiliu pe articolul 70. Aceasta nu a fost propunerea noastră, acest lucru nu ne place, însă în același timp se recunoaște ceea ce tocmai am spus. Dacă Consiliul și Comisia și Comisia, prin definiție, pentru că ea este răspunzătoare în ceea ce privește Parlamentul, dacă toate acestea sunt informate de ceea ce se discută, de ceea ce găsim în evaluarea și în analiza noastră, iar acest mecanism de evaluare se fondează prin codecizie în uh, codul frontierelor, prin această clauză punte, ei bine, așa se definește ce va face acest eva- mecanism de evaluare, astfel încât să fie un instrument sub Codexul Frontierelor Schengen. Și cred că acesta poate fi un compromis prin care să se împace cele două aspecte. Cred că această idee a clauzei punte e foarte bună, trebuie să ținem cont de ea și să o elaborăm și să ținem cont și de diferitele componente juridice din aceasta. Însă, în orice caz, din punctul nostru de vedere, noi dorim să urmăm aceste căi astfel încât să fie foarte clară supremația în ceea ce privește termenii politici, legali și aici vorbim de codecizie pentru Codexul Frontierelor Schengen. E punctul de plecare pentru sistemul de evaluare Schengen. Dacă reușim să ne axăm pe aceste puncte și să le elaborăm, atunci eu cred cu încredere că putem ajunge la un rezultat. Mai departe de o evaluare politică, dar las aceste dezbateri pentru un alt loc. Dacă vom reuși să ajungem la un acord care să răspundă și la cele spuse de doamna Weber, și anume o îmbunătățire radicală a ceea ce deja există. Da, acesta este punctul de plecare și punctul de sosire. Dacă nu reușim toate acestea, atunci nu vom ajunge la un compromis. Însă dacă mă gândesc la anul trecut, eu văd deja în acest pachet un important pas înainte. Așa că haideți să continuăm să muncim așa. Mulțumesc! to... Într-adevăr, să încercăm să ne dăm silința, să și respectăm timpul, spune președintele, astfel încât să nu avem întârzieri în uh, program. Domnul Constantinidis de la președinția cipriotă aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor! În numele președinției, dar și a Consiliului, aș dori în primul rând să mulțumesc Parlamentului, mai ales celor doi raportori, pentru propunerile referitoare la guvernanța Schengen doamna Weber și domnul Coelho. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea constructivă și pentru disponibilitatea pe care ați arătat-o de a găsi compromisuri la aceste două propuneri. Aș dori de asemenea să mulțumesc domnului Masoviții pentru cuvintele sale de apreciere a eforturilor um, președinției de a obține progrese la aceste două propuneri. Știți că există linii de netrecut atât la Parlament cât și la uh, Consiliu. Uh, și pot să vă spun că s-au făcut uh, progrese destul de mari. Președinția este optimistă că în acest spirit de cooperare constructivă între uh, Uh, cele trei instituții, um, atingerea unui compromis este posibilă până la, finala, până la finalul președinției. Astăzi dimineața a avut loc o reuniune la care s-au discutat uh, propuneri de compromis. S-a, au avut loc reuniuni și cu raportorii. Ideea este că urmează să continuăm negocierile cu Parlamentul European, cu Comisia, poate chiar începând cu săptămâna viitoare. La final, dați-mi voie să mulțumesc încă o dată celor doi raportori și Comisiei Europene pentru eforturile intense depuse astfel încât să se poată ajunge la un compromis. Vă confirm că președinția cipriotă va continua să depună eforturi la fel de mari ca și până acum pentru a atinge o soluție. Vă mulțumesc. Președintele. Domnule Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori să spun că colegii Carlos și Renate au făcut uh, o prezentare exactă a situației din acest moment și aș vrea numai să subliniez faptul că Parlamentul European a făcut uh, multe concesii pentru a se ajunge la acest compromis, ca acest compromis să aibă un cât de cât uh, un minim de plus valoare europeană. Însă, din păcate, eu am participat la toate aceste întruniri. Nu am văzut uh, același spirit de bunăvoință și din partea Consiliului pentru a se avansa. Eu consider că Parlamentul European are un uh, avantaj în poziția sa pentru că poziția este unită în ceea ce privește guvernanța Schengen și vorbim pe aceeași voce toate grupurile politice. Și acest lucru sper că o să convingă Consiliul să, că suntem dispuși să negociem, dar că nu uh, putem trece peste niște linii roșii uh, care sunt, în opinia noastră, rolul central al Comisiei în cadrul sistemului de evaluare al uh, Schengen, uh, un sistem disuasiv de sancțiuni în cazul în care un stat membru prezintă deficiențe grave în respectarea acquis Schengen, reintroducerea controalelor uh, interne se realizeze numai ca ultim resort și după consultarea Comisiei și a statelor membre, iar important este ca migrația să nu poată fi considerată sub nicio formă ca o potențială amenințare pentru securitatea și ordinea publică. De asemenea, foarte important este găsirea acestei soluții satisfăcătoare pentru introducerea de clauze punte uh, care să facă legătura între mecanismul de evaluare și Schengen Border Code. Cred că sunt niște condiții minime la care Parlamentul European nu ar trebui să cedeze și sper să fie acceptabile și pentru Consiliu în final. Thank you, Mrs. Danoka. Mulțumim, doamna Zdanoca. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Thank, um... Aș dori și eu să mulțumesc uh, domnului Coelho, doamnei Weber, pentru munca pe aceste dosare și pentru intervențiile de astăzi. Um, dar și domnului Enciu. Uh, și sunt de acord cu domnul Enciu când spune că există limite pentru noi la Parlament. Nu cred, domn, nu sunt de acord, domnule Monservisi, că s-a făcut, uh, s-au făcut mari progrese. la ultimul tri- trialog am făcut poate un pas foarte mic, dar nu mari progrese. Și am dori o abordare mai largă și o, o decizie care să fie luată din partea Comisiei în acest sens. Însă la ultimul trilog cu Consiliul, putem spune că am făcut zero pași înainte. Și doamna Weber, pe bună dreptate, pune întrebarea dacă situația nu s-a înrăutățit, de fapt. Pentru că dorim să îmbunătățim uh, situația actuală sau nu. De aceea urăm foarte mult succes uh, președinției cipriote, însă avem reține referitoare la ce se va întâmpla în viitor. Doamna Ernst. Între timp, uh, visez aceste două rapoarte și trebuie să vă spun că în vis se întâmplă lucruri foarte ciudate. Grupul nostru de la bun început a spus că nu vede prea mult logica întregii abordări și consideram că, da, reglementările existente erau de fapt bune. Și acum ne, găs- ne regăsim într-un război între Consiliu, Parlament, cu Comisia undeva la mijloc și trebuie totuși să ne întrebăm ce dorim de fapt. Am căzut de acord că toate aceste lucruri trebuie să fie decise la nivel comunitar, când este vorba de uh, reintroducerea controlelor la graniță și că nu poate fi vorba de criterii aleatorii, cum a fost cazul în cazul Danemarcei. Acesta a fost obiectivul nostru și l-am sprijinit cu cons- cu, prin consens. și putem să spunem uh, lucrurile oricum, cu articolul 70 nu putem continua, nu putem obține niciun fel de uh, progres. Nimic ce s-ar putea utiliza nu am obținut până acum, cu excepția faptului că uh, ne-am enervat. Eu locuiesc la granița între uh, Germania și Cehia și, în mod regulat, sunt verificate autobuze care vin din Cehia. Se întâmplă pur și simplu. Același lucru se întâmplă uh, la granița cu Polonia. Și nu va putea, nu poate nimeni să creadă că articolul 70 ne va ajuta în acest sens. Avem nevoie de reglementări mai stricte. Și din acest punct de vedere, tot ce vine de la Consiliu, orice propunere, vom vedea uh, lucrurile din această perspectivă. Deci nu cred că obținem mari progrese altfel. Mulțumesc că uh, întârziem, suntem în urmă cu programul pentru că ar fi trebuit să începem cu următorul punct de la ora 5. Este deja 5 și un sfert. Deci, uh, cel mai rezonabil ar fi să revenim la raportor, dacă mai doresc să intervină. Nu trebuie să spună uh, prea multe lucruri, dar au ocazia să adauge ceva dacă doresc. Domnule președinte, cred că am spus tot ce am avut de spus la început, însă voi adăuga un comentariu. Din prevederile pe care le avem în noile instrumente, avem șansa ca echipele să meargă la granițele interne și să verifice dacă există controle de graniță internă ilegale. În aceste părți ale textului, din punctul meu de vedere, facem progrese față de situația actuală. Dacă dorim să vedem care este valoarea noilor prevederi, vedem că Comisia conduce echipele, Parlamentul European este informat, există verificarea de uh, posibilitatea de a verifica uh, controlele ilegale. Vorbim în mod clar despre îmbunătățiri. Nu vreau să ascund problemele pe care le-am uh, menționat deja Însă există și unele progrese. Și asta înseamnă că am putea avea o bună oportunitate dacă am găsi un compromis. Doamna Weber, domnule președinte, pe scurt, astăzi am discutat cu președinția cipriotă și am căzut de acord asupra faptului că marți vom avea un nou trilog bazat pe un text care ne va fi trimis, deci cred că orice evaluare va trebui să se bazeze pe ce primim în scris și după aceea vom vedea cum continuăm. Mulțumesc tuturor, uh, spune, spune președintele, mulțumim și domnului Man Servisi. Dacă doriți să adăugați ceva pe scurt, vă rog, dacă îmi permiteți. Voi uh, adăuga ceva la ceea ce, spus, ceea ce a spus domnul Coelho. Uh, nu este vorba numai de punctele pozitive pe care le-a numit domnul Coelho, este vorba și de faptul că cineva va face o propunere pentru câteva prevederi uh, concrete. Deci adăugăm ceva concret, să facem lucruri, nu numai să subliniem uh, probleme. Dar, bineînțeles, uh, contextul este unul uh, delicat. Mulțumim, domnule Manservisi, spune președintele. Uh, vom discuta mai mult cu dumneavoastră în reuniunea referitoare la pachetul de azil, dar acum să trecem mai departe. Trecem mai departe, fără niciun fel de întârziere, la punctele 6 și 7, dezbaterea comună. Those remaining in the room. Cei care au rămas în sală uh, pot să știe că vom discuta cofinanțarea Fondului European pentru Refugiați, a Fondului European de Returnare și Fondul European de Integrare a Resortisanților țărilor terțe. Și punctul 7. majorarea ratei de cofinanțare a Fondului pentru Frontierele Externe în cazul statelor membre care se confruntă sau riscă să se confrunte cu dificultăți importante legate de stabilitatea lor financiară. În ambele dosare, raportor este domnul Nils Torvald din partea grupului ALDE. Așadar, îl vom asculta întâi pe dumnealui, iar apoi, dacă Consilia și, Comisia și Consiliul doresc să intervină pe scurt, o vor putea face, însă Vă rog să o faceți pe scurt pentru că trebuie să recuperăm uh, întârzierea acumulată. Îi dau cuvântul domnului Torvald. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că ați avut uh, ocazia să vă uitați peste proiectul meu de raport. Și dacă ați făcut asta, știți că propun uh, să acceptăm propunerile așa cum sunt ele deja prevăzute, dintr-o serie de motive. În primul rând, știm că criza economică a avut un, un impact uh, grav asupra finanțelor publice în statele membre. Criza, de asemenea, a afectat a posibilitatea de a, accepta, de a acoperi partea de finanțare uh, în uh, cadrul programului Solidaritate și gestionarea uh, fluxurilor migratorii. Gestiunea fluxului, fixul, fluxurilor migratorii este foarte importantă pentru Uniunea Europeană, iar incapacitatea unui stat membru de a gestiona astfel de fluxuri nu afectează numai țara în sine, ci și multe alte state membre. Din acest punct de vedere, este în interesul tuturor statelor membre ca angajamentele luate în domeniul imigrației să nu aibă de suferit de pe urma dificultăților economice din anumite state membre. Participanții în ultima misiune Libe în Grecia au văzut cu ochii lor că există o serie de proiecte care au fost începute, dar care nu vor, fi, nu vor putea fi duse la bun sfârșit fără o rată de cofinanțare mai mare. De exemplu, renovarea unor centre de detenție, îmbunătățirea echipa echipamentului tehnic necesar pentru gestiunea frontierelor. Este esențial ca statelor membre care se confruntă cu mari provocări financiare să poată face față în, în continuare uh, provocării fluxurilor migratorii. În urma marilor dificultăți economice ale statelor membre, cerințele de cofinanțare ale, ale fondurilor, fondurilor europene nu pot fi respectate. De aceea considerăm că este justificată permiterea unei rate de cofinanțare crescută. Susțin propunerea Comisiei de a face asta posibil pentru statele membre care au solicitat asistență financiară. La ora actuală ar fi vorba numai de șase țări, Grecia, Irlanda, Portugalia, România, Ungaria și Letonia din cele 27 de state membre. Cum, după cum știu cei care cunosc această propunere, aceasta are ca scop să crească rata de cofinanțare a Uniunii Europene cu 20% și deci să uh, scadă nevoile de cofinanțare din partea statelor membre. Astfel, rata de cofinanțare ar ajunge la 70% pentru proiecte care se referă la priorități specifice acoperite de fondul de coeziune pentru statele membre, pentru fondul de coeziune, rata de cofinanțare ar fi de 95% maxim. Această schimbare a ratei de cofinanțare nu ar conține sume totale crescute pentru fondurile respective. Alocările naționale vor rămâne neschimbate dar cofinanțarea națională va fi redusă. Drept urmare, nu va exista un impact economic asupra altor state membre. Al treilea motiv pentru a sprijini aceste propuneri este coerența cu alte fonduri europene. S-au efectuat modificări similare uh, referitoare la fondurile structurale de coeziune, de pescuit și fondul uh, agric pentru uh, dezvoltare rurală de agricultură și dezvoltare rurală. Este necesar să știm că rata de cofinanțare propusă uh, sunt, este propusă numai pe bază temporară uh, și supusă condițiilor perioadei de finanțare 2014-2020. Dați-mi voie să subliniez încă o dată importanța controlului uh, și a verificării, a evaluării modului în care sunt utilizate resursele. În anumite state membre, utilizarea eronată a fondurilor duce la uh, probleme. Uh, este nevoie așadar de monitorizare și controle, uh, verificări la, la jumătatea perioadei. Toate acestea sunt necesare. Recomandarea mea este ca ambele propuneri să fie adoptate fără amendamente. Aș dori să subliniez faptul că asta nu înseamnă că pur și simplu uh, suntem de acord cu tot ce ni se propune, ci cred că în această situație aceste propuneri sunt justificate și necesare. Este foarte clar că este uh, nevoie să oferim ajutor uh, statelor membre care au probleme economice. Trebuie să putem, uh, de asemenea, să luăm decizii rapide cu privire la aceste propuneri. Sper ca celelalte grupuri să fie de acord cu uh, poziția mea și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru întrebări și comentarii. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dăm cuvântul Comisiei și Consiliului. Mai întare cuvântul Comisia, doamna, domnul Antoan Savari. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc doar să mulțumesc în numele Comisiei domnului raportor pentru poziția dumnealui și pentru faptul că susține întru totul uh, poziția Comisiei și nu dorește să se depună amendamente. Nu putem decât să ne bucurăm de acest raport și nu avem uh, comentarii suplimentare de făcut. Mulțumesc. Acum președinția Cipriot are cuvântul. Domnul Arghiropulu. Doamna Alviro. Da, aveți dreptate, vă mulțumesc, domnule președinte, și am să fiu foarte subcintă și am să mă bazez pe intervenția mea de pe 5 noiembrie. Noi suntem bucuroși să vă anunțăm faptul că ar trebui să primim un, un mandat la jumătatea lunii decembrie pentru a începe în mod oficial uh, discuțiile tripartite cu Parlamentul și Comisia și vrem să mulțumim raportorului Comisiei Libe pentru spiritul de uh, cooperare, pentru colaborarea rodnică și așteptăm să lucrăm cu dumneavoastră ca să ajungem cât mai repede cu putință la un acord. Mulțumesc! Acum dăm cuvântul membrilor, mai întâi domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru introducerea pe care a făcut-o și pentru abordarea dumnealui. această amendare în ce privește fondurile pentru migrație și azil este o ajustare la situația de criză. Și este nevoie de sprijin pentru acele țări care uh, se află la mare ananghie pentru că trebuie să găsim împreună o soluție pentru problemele noastre comune, știind că suferim din cauza acestei crize care ne afectează pe toți, dar unele țări sunt mai afectate decât altele. Este important să existe coerență și cu alte fonduri europene care au fost deja amendate, fondurile structurale și așa mai departe, raportorul le-a menționat pe toate, trebuie să ajutăm statele membre să folosească cât mai bine aceste fonduri și să le și folosească. Am auzit ce spunea doamna comisar mai devreme, că există bani pentru acest domeniu, dar, din păcate, statele membre nu au întotdeauna capacitatea de a absorbi aceste fonduri. Deci îi mulțumesc uh, domnului raportor. În calitate de raportor din umbră de la PPE am să uh, îi respect uh, dorința, nu am să depun amendamente. Sper că colegii de la celelalte grupuri nu vor depune nici ei amendamente majoritatea au înțeles mesajul și este foarte important să nu pierdem timp uh, cu negocieri, întâlniri și discuții tripartite dacă putem să accelerăm procedura. Mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru atitudinea lor iar cei care mai au îndoiele în ce privește asemenea prevederi în aceste condiții excepționale, aș vrea să le spun că, deși mărim contribuția Europei, asta nu înseamnă că nu există monitorizări, evaluări a felului în care sunt folosiți acești bani. Și vorbim despre Grecia, țara mea natală, aș vrea să vă vorbesc despre recenta vizită pe care am făcut-o în Grecia, unde toți colegii au constatat cât de mult avem nevoie de finanțare și cât de mult trebuie să folosim aceste fonduri. și sper că cele șase țări despre care a vorbit raportorul vor putea să beneficieze de aceste modificări și să avem rezultate mai bune anul viitor, nu numai în ce privește absorpția fondurilor, ci și pentru a avea evoluții pozitive în ce privește migrația și azilul în această perioadă de criză. Mulțumesc, îmi cer scuze că am întârziat, spune doamna Keller. Îl salut pe domnul raportor. În general, nici noi nu avem probleme, putem să fim de acord, nu ne gândim să depunem vreun amendament, însă am câteva întrebări pentru dumneavoastră sau poate pentru comisie. Aș vrea să știu care sunt statele membre care vor avea de profitat de pe urma acestor rate mai mari de cofinanțare? Deci, care țări, la precis? Și câți bani primeau până în prezent? Câte fonduri sunt disponibile deocamdată și ce sumă de bani au putut folosi și ce sumă de bani a mai rămas disponibilă? Mă gândesc că și la faptul că rata absorpției este problematică în multe țări, mai ales în Grecia, din cauza problemelor administrative. Deci cum se va asigura Comisia de faptul că rata absorpției nu va fi o, o piedică în calea uh, măririi ratei absorpției? Nu va fi o piedică în calea uh, eficacității acestor schimbări. Și poate Comisia să ne spună dacă nu vor exista și alte dificultăți în afară uh, de cele administrative și birocratice. Iar Comisia acum avea o răspundere și mai mare pentru a controla că acești bani sunt uh, cheltuiți în mod uh, eficient. Cum o să fiți sigur că vă îndepliniți bine acest rol de control? Și cum veți face ca acest fond pentru refugiați să fie cu adevărat destinat refugiaților? Au existat critici din partea Agenției Drepturilor Fundamentale pentru faptul că uh, banii din fondul pentru refugiați au fost folosiți în alte scopuri în Grecia. Deci cum vă veți asigura de faptul că acești bani chiar vor ajunge la refugiați? Mulțumesc, comisia are cuvântul before turning back to our rapporteur, S-au spus deja câteva puncte și înainte să intervină domnul raportor, Comisia dorește să răspundă la întrebările primite de la doamna Keller? Am să răspund la unele dintre punctele menționate pentru că pentru celelalte avem nevoie de mai mult timp. În ce privește țările beneficiare, cele care ar beneficia de pe urma mării acestei rate de cofinanțare sunt Grecia, Irlanda, Portugalia, Spania? România se corectează vorbitorul? Și Spania ar beneficia uh, prin intermediul mecanismului de ajutor pentru sistemul bancar și în următoarele săptămâni și Cipru. Iată țările care ar avea de câștigate pe urma noului dispozitiv. Iar în ce privește îmbunătățirea ratei de absorpție, această decizie a fost luată tocmai deoarece aceste țări întâmpină dificultăți în a, a contribui cu cota parte care le revine din această cofinanțare. Și de aceea s-a luat hotărârea de a mări rata de cofinanțare din fondurile europene. Și, teoretic, acest program este valabil și pentru uh, um, perioada următoare și nu știm ce se va întâmpla tocmai în perioada imediat următoare cu țări precum Spania sau Portugalia care nu au avut probleme atât de mari cu rata de absorpție. Las deoparte Grecia. Intenția era să ajutăm acele țări care nu puteau să uh, furnizeze această parte de cofinanțare publică. Iar în ce privește fondul pentru refugiați, nu aș vrea să mă pronunț pentru că nu sunt specialist în domeniu. Îmi pare rău, nu pot să vă răspund. Am să vă trimit un răspuns în scris, am să rog colegii care se ocupă de fondul pentru refugiați să pregătească un răspuns pentru dumneavoastră în acest sens. Ați vorbit și despre Grecia. E adevărat că există mai multe măsuri care au fost luate pentru a ajuta Grecia. Îndeosebit ce privește consolidarea capacităților administrative, știți că există un grup de lucru la comisie în această privință care ajută Grecia astfel încât procedurile administrative să fie mult simplificate și uh, mai precis în ce privește fondul ca să îmbunătățim capacitatea autorităților de a organiza uh, um, licitații și um, achizițiile publice, pentru că deocamdată aceste proceduri erau mult prea lungi. Acum vrem să reducem uh, termenele pentru aceste uh, proceduri de achiziții publice. Ultima precizare, așa cum spune și colega mea, nu va exista o mărire a alocațiilor afectate acestor țări. Nu vrem doar să reducem rata de cofinanțare proprie. Nu există o, o mărire a bugetului uh, afectat acestui fond. Mulțumesc Comisiei. Doamna Keller, încercăm să ne grăbim. Deci vă rog frumos să mai spuneți ceva foarte, foarte pe scurt. N-are să mai prelungim discuția pentru că vrem să dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc. E puțin bizar pentru că vorbim pentru fondul pentru refugiați și despre fondul pentru frontiere. Acestea două ne interesează pe noi în mod specific. Încă o întrebare. Ungaria și Letonia sunt uh, menționate la explicație, însă acestea nu vor primi niciun fel de fonduri. Vous êtes invité Vous êtes invité à répondre, je vous en prie, on essaie. Vă rog să răspundeți, spune președintele, încercăm să recuperăm din întârziere. Da, într-adevăr, Letonia nu va mai beneficia în 2012 de primul urma acestui mecanism de asistență, pentru că nu va mai face parte din program. Asta nu înseamnă că nu va primi fonduri în plus. Regulile vor fi modificate, dar, repet, bugetul nu va fi mărit pentru țările care au fost citate și care vor a, beneficia de prima acest dispozitiv. Președintele vorbește, din păcate, cu microfonul stins, dar dă cuvântul raportorului. Yes, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Probabil prima prima întrebare pe care mi-am pus-o când am acceptat acest dosar a fost aceeași pe care a pus-o doamna Keller acum. Cum să răspundem la toate aceste întrebări, stând aici probabil nu e cea mai bună soluție, însă voi da cifrele în ceea ce privește implementarea diferitelor programe, astfel încât uh, să le avem înainte să votăm în comisie. Cred că aceasta a fost întrebarea centrală. Vă mulțumesc pentru toate comentariile și voi discuta cu toți raportorii din umbră pe această chestiune și cred că vom termina într-un timp record. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, mulțumim pentru comentariul final și pentru faptul că ați făcut toate eforturile posibile în ceea ce privește și niște puncte adiționale, dar și în ceea ce privește faptul că ne-ați ajutat să mai recuperăm puțin timp. Mulțumesc. Permiteți-mi să anunț că avem un termen limită pentru depunerea amendamentelor la data de 29 noiembrie. 29 noiembrie 2012, termenul de depunere a amendamentelor până la prânz. Iar apoi programul e următorul. Vot în Comisia Libe 17 sau 18 decembrie și apoi un vot în sesiunea plenară în februarie anul viitor 2013. Vă mulțumim tuturor și trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi, cel al doamnei Macovei, instituirea sistemului Eurodac pentru compararea amprentelor, versiune reformată. Trebuie să vă reamintim că trebuie să ținem cont de amendamentele care au fost date pentru regulamentul privind Eurodac, după ce doamna Macovei a făcut un proiect de raport prezentat la 11 octombrie, s-au înmânat 182 de amendamente. Numărul total este acesta, 182 de amendamente și ar trebui să votăm în Comisia Libe pe 17 sau 18 decembrie, iar apoi se vor reîncepe negocierile. Așa că haideți să o ascultăm pe doamna raportor, apoi niște comentarii din partea colegilor care își vor aduce contribuția. Doamne Macovei, aveți cuvântul. Thank you, President. Uh, Eurodac, domnule președinte. Eurodac este o parte a pachetului european privind azilul, care trebuie să fie completată până în anul 2012 la sfârșitul anului. Ne dorim ca pachetul să rămână unitar și în același timp să votăm împreună în plenară în ceea ce privește regulamentul de la Dublin, uh, directiva privind procedurile și Eurodac. Le mulțumesc colegilor că și-au exprimat interesul pentru acest dosar și pentru amendamentele numeroase înmânate. În ceea ce privește amendamentele, unele cer mai multe garanții în ceea ce privește uh, Europolul și accesul Europolului la bazele de date. Sunt dispuse să sprijin aceste amendamente atât timp cât acestea în realitate nu blochează procedura, nu o fac să devină imposibilă. Și vă voi da și niște exemple de amendamente pe care le-aș putea sprijini independența um, autorității de verificare, independența autorității, desemnate, apoi consultări în ceea ce privește sistemul de informație a vizelor în comparație cu Eurodac, includerea condițiilor în care există suspiciuni că există un terorist care a cerut protecție internațională, astfel încât autoritățile polițienești să aibă acces la bazele de date europene. Pe de altă parte, nu pot să fiu de acord cu amendamentele care interzic acest acces Europol la bazele de date. Apoi sunt deschisă la amendamentele de compromis și am discutat deja cu secretariatul câteva amendamente de compromis. Sper că textul va fi redactat înainte de reuniunea cu raportorii din umbră din această joi. În final, aș spune că sper că vom uh, colabora constructiv în ceea ce privește discuția pe dosar, că Parlamentul va putea să-și respecte angajamentele în ceea ce privește pachetul de azil și pentru o zonă comună de protecție și solidaritate, pe un statut uniform pentru oamenii care, uh, căr- cărora le-a fost acordată protecție internațională. Vă mulțumesc! Merci, je faisais assister à une première là. Vă mulțumesc. Este o avantpremieră pentru mine. Trebuie să înlocuiesc pe domnul președinte pentru câteva minute. Acum dau cuvântul Comisiei și Consiliului. Dacă doresc să ia cuvântul și să participe la discuție, vă rog. Um, Mulțumesc mult, doamnă președinte. Comisia și-a uh, prezentat propunerea astfel încât să includă posibilitatea accesului uh, forțelor de poliție, să fie incluse de asemenea garanții care să asigure integritatea sistemului comun de azil la nivel european. Noi salutăm spiritul mai multor amendamente care se axează pe garanții practice care într-adevăr îi protejează pe solicitanții de azil. Comisia poate să fie deschisă la multe din sugestiile făcute în acest sens. Sperăm că textul de compromis nu va fi greu de atins, astfel încât să se încorporeze anumite amendamente, așa cum au propus europarlamentarii, și apoi acestea să meargă mână în mână pe amendamentele asupra cărora s-a căzut deja de acord în Consiliu Consiliu la data de 10 octombrie. Și vă voi da niște exemplii. Noi intenționăm ca subiectul uh, în cauză trebuie să fie informat în ceea ce privește regulamentul Eurodac în momentul în care îi se iau amendamentele. Acest lucru nu înseamnă doar respectarea regulamentului de la Dublin, ci și faptul că forțele de poliție pot să aibă acces la aceste date. Amendamentul 139 este deci acceptabil pentru noi. În același timp, Așteptăm cu nerăbdare să ne asigurăm de faptul că textul uh, complet ne arată care va fi munca Eurodac. Vine să sprijine regulamentul de la Dublin și apoi în ceea ce privește accesul forțelor de ordine. Există niște propunere de, propuneri de amendament pe care le analizăm în continuare, însă ne-am dorit să continuăm să lucrăm cu europarlamentarii astfel încât să ne asigurăm că vom găsi o bază comună pe obiectivul nostru comun și anume să avem un sistem Eurodac care funcționează. Apoi, mai există niște amendamente pe care noi le considerăm în afara ariei de aplicare a amendamentului 93 și 94, de exemplu, în ceea ce privește aplicarea zilului dacă amprentele digitale uh, sunt, uh, nu sunt uh, complete. Acestea nu mai intră sub Eurodac, ci ajung sub directiva privind uh, azilul. Amendamentul 148 în ceea ce privește finanțarea și personalul pentru autoritățile de supraveghere, noi credem că acesta depășește scopul regulamentului Eurodac și de aceea este un amendament inadmisibil. Și acum, domnule președinte, permiteți-mi să, spunem, să spun că eu sper că europarlamentarii vor vota pentru, pentru că e o dezvoltare importantă, așa cum am mai explicat și cu alte ocazii. Unele amendamente par să, încearcă să, să încerce să elimine accesul forțelor de ordine la Eurodac. De aceea îi rugăm pe europarlamentari să nu meargă pe, aceeași pe această cale, pentru că ar exista o mare problemă politică în ceea ce privește finalizarea pachetului azil și apoi pentru că e nevoie să fie închis acest vid infor- informațional în ceea ce privește resortesanții statelor terțe atunci când vorbim de investigarea unor infracțiuni grave și a terorismului. Toate aceste aspecte au fost discutate deja în alte reuniuni și voi încheia prin a spune că ne dorim să cooperăm îndeaproape cu stimații membrii Parlamentului, astfel încât să ajungem la un compromis cât de repede posibil. Mulțumesc, domnule președinte. Bine, să ascultăm acum președinția cipriotă. Domnul Papa Gheorghe ar dori să ia cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc pentru cooperarea pe care am avut-o până acum în ceea ce privește sistemul european comun pentru azil. Avem, uh, am examinat amendamentele Parlamentului și considerăm că prin niște negocieri scurte, dar constructive, vom reuși să ajungem la un acord între cei doi colegislatori. Noi credem că putem împărți amendamentele în trei categorii principale. Acelea care doresc să șteargă accesul forțelor de ordine, Cred că înțelegeți că asemenea amendamente nu sunt compatibile cu poziția Consiliului și de aceea am fi foarte mulțumiți dacă stimați europarlamentari ar face un efort și nu ar fi de acord cu această parte a amendamentelor. Apoi, o a, doua, o a doua categorie de amendamente doresc să crească garanțiile în ceea ce privește forțele de ordine. Aceste amendamente sunt un element comun, un element discutat la discuțiile tripartite și cred că se va ajunge la un consens rapid în acest domeniu. Apoi există o a treia categorie, amendamente de natură tehnică. În mai multe cazuri, aceste amendamente au fost deja acoperite prin textul Consiliului, care a venit după textul Comisiei pe care v-ați bazat dumneavoastră munca. Așa că noi credem că toate acestea se pot rezolva la nivel tehnic. Aș dori să spun că discuția de orientare în ceea ce privește regulamentul Eurodac în Comisia Libe va duce la o concludere a negocierilor în ceea ce privește discuțiile de până acum până la sfârșitul acestui an. E nevoie de încredere între colegislatori, astfel încât să încheiem dosarele care au mai rămas deschise. Ținem cont și de progresul substanțial care s-a făcut pe alte instrumente, dar nici acolo munca nu s-a încheiat. V-am explicat dificultățile, domnule președinte, prin uh, ambasadorii noștri și raportorului am explicat Consiliul s-ar bucura foarte mult dacă Comisia Libe s-ar gândi la posibilitatea de a organiza o întâlnire specială, o discuție de orientare în ceea ce privește Eurodac, probabil în săptămâna plenară de la Strasburg. Această posibilitate ar duce la deschiderea imediată a negocierilor între cele două instituții, astfel încât să se ajungă la un acord în termenii anunțați. Noi credem că e nevoie de bunăvoință din partea ambelor instituții, astfel încât să putem să avem un cadru legislativ pentru SIS în timpul pe care ni l-am alocat. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine spune domnul președinte, am o listă, stimați colegi, prima este doamna Sipel. Thank you, Mr. Pre- mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, colegul nostru, Claude Moraes, prezent, um, responsabil pentru acest raport nu este alături de noi în această după amiază târzie, însă am să vă spun câte ceva despre poziția SND. Să începem cu o serie de amendamente. Cred că amendamentele noastre au arătat că insistența pentru un program un pic mai lung iar a fost pur și simplu necesară și asta nu pentru a um, amâna, pentru a tergiversa uh, procedura, ci pentru a uh, avea timp suficient să lucrăm în mod adecvat cu privire la acest da, uh, dosar. Parlamentul trebuie să aibă timp suficient să discute dosare care, ca și acesta, au impact asupra situației drepturilor omului. Din amendamentele noastre, cred că reiese foarte clar că ne preocupă cel puțin un subiect foarte important, și anume accesul la Eurodac din partea autorităților de aplicare a legii. Însă, dacă, și subliniez, dacă ar fi să se permită un astfel de acces, există noi uh, îngrijorări pe care uh, le-am avea, le voi menționa. De exemplu, amprentele, amprentele transferul uh, datelor către state terțe și, bineînțeles, informații acordate solicitanților de azil referitor la ce se poate întâmpla cu datele lor. Această listă este, cuprinde doar câteva puncte, nu toate ă, îngrijorările noastre. Amendamentele depuse de celelalte grupuri arată că există loc de amendamente de compromis și sperăm că uh, raportorul va sprijini asta. Revenind la primul punct la care mă refeream, uh, programul asupra căruia coordonatorii libe au căzut de acord este programul pe care grupul nostru îl va sprijini. Vom avea a patra reuniune a raportorilor din umbră în această săptămână. Deci un program, un orar mai uh, rapid nu ne-ar permite să ajungem la bune amendamente de compromis. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Zipel, doamna Keller. Mulțumesc. Okay. Yes. If I can have uh, kind attention. Um, so, we already. Mulțumesc. Uh, ne-am um, exprimat preocupările și îngrijorările cu privire la asta, dar nu voi pierde ocazia să vă spun că proporționalitatea acestui sistem este esențială. Nu este numai poziția mea, ci am avut declarații uh, diferite din partea supraveghetorului uh, pentru date personale. Uh, dar acum am primit și o, o scrisoare de la UNHCR care subliniază proporționalitatea, necesitatea și utilitatea acestei propuneri pentru a combate terorismul ar trebui să fie examinată înainte să fie adoptată această propunere. Sunt de acord cu această declarație. De asemenea, UNHCR uh, subliniază o serie întreagă de alte recomandări și um, subliniază și potențialul de stigmatizare a solicitanților de azil uh, în calitate de grup uh, um, vulnerabil. Subliniez că această organizație are o oarecare experiență în, uh, în domeniul prote- protecției refugiaților și solicitanților de azil, deci poate că ar fi bine să luați în considerare opinia lor. De asemenea, um, toate persoanele trebuie să fie informate referitoare la uh, cui, cu cine vor fi partajate datele lor, însă nu am discutat ce se întâmplă cu cei care sunt deja în baza de date. Ei nu vor fi informați de faptul că datele lor vor fi acum utilizate pentru uh, scopuri complet diferite decât cele pentru care au dat aceste date. Este o încălcare a principiilor de protecție a datelor personale. De asemenea, UNHCR subliniază faptul că uh, datele pot fi uh, partajate cu un stat terț, pentru că nu există o interdicție a partajării cu state terțe. Este un subiect foarte important uh, și nu am ajuns la o soluție în acest caz, pentru că avem de a face numai cu propunerea Comisiei, care nu rezolvă acest uh, punct. De asemenea, președinția a subliniat faptul că s-ar putea să fie dificil, dacă nu ne grăbim, să ducem la bun sfârșit sistemul comun de azil până la finalul anului. Însă am citit în ziar că doamna Malmström spunea, cred că era vorba de doamna Malmström, cred totuși că mi-amintesc bine, Uh, cred că dumneavoastră a spus că sistemul de azil uh, comun va fi finalizat cel de vreme, în ianuarie. Poate mi explicați această diferență. Doamne, mă acorde mult pentru deschiderea dumneavoastră pentru compromis. Poate dacă comisia este mai deschisă uh, pentru o protecție și niște garanții mai puternice, um, putem ajunge la un compromis. Poate puteți uh, să ne, faci, să ne faceți invitațiile mai repede, de exemplu pentru reuniunea coordonatorilor din umbră. Uh, Uh, de-abia astăzi am primit o invitație pentru joi, pentru uh, reuniunea raportorilor din umbră, însă deja aveam uh, programate întâlniri cu cetățenii din circumscripția mea. Amendamentele noastre au fost depuse de ceva vreme și pentru a avea bune amendamente de compromis, ele trebuie să fie discutate și asta nu în ultimul moment. Atât aveam de spus. Vă rog să luați în considerare dacă într-adevăr doriți să adoptați acest uh, document care pune sub semnul întrebării politica noastră referitoare la protecția datelor, modul în care uh, abordăm și uh, tratăm solicitanții de azil și alte grupuri vulnerabile nu văd cum am putea să prevenim uh, atacuri teroriste prin uh, această bază de date. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum. Domnul Torvalds, doriți să interveniți? Da. Problema este că Sarah Ladford nu se simte foarte bine astăzi, deci nu este aici, după cum puteți vedea și cred că mulți deputați se simt, uh, sunt un pic bolnav astăzi. Am câteva remarci așadar din partea doamnei Latford. Nu neapărat uh, sprijin tot ce vă, voi citi. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă și sper că vom avea un rezultat pozitiv în votul LIBE în câteva săptămâni și o adoptare în plen. Nu am amend- probleme cu amendamentele raportorului în, aș- în afară de 11 și 14 14 în care nu cred că trebuie schimbate cifrele. Însă am depus amendamente care doresc să, prote- consolideze protecția individuală și să um, limiteze uh, obiectivele um, în care pot fi folosite aceste date. Sunt de acord cu colegii care solicită ca Eurodac să fie utilizat numai când există uh, suspiciuni rezonabile de a crede că um, suspectul a solicitat protecție internațională. Persoane arestate la graniță sau persoane care uh, sunt în mod ilegat într-un stat membru pot nu trebuie să fie inclusă pentru ca utilizarea Eurodac să fie proporțională uh, poliția ar trebui să aibă o suspiciune în cadrul unei investigații uh, existente. Doar să spunem că există un risc de securitate uh, nu este un criteriu suficient când este vorba de un grup de persoane vulnerabile care deja sunt supuse unor forme cât se poate de diverse de stigmatizare. da, bazele de date pot fi de, naționale, pot fi utilizate, există cooperare între statele membre. Însă noi, la, în Parlamentul European, trebuie să legiferăm cu privire la acest subiect în funcție de ce considerăm că este corect. Și doar faptul că există baze de date la nivel național nu înseamnă că acest lucru este uh, că acest lucru este acceptabil la nivel european. Mulțumim. Dacă Comisia dorește să intervină, înainte să revenim la doamna Macovei, vă rog pe scurt. Mulțumesc pe scurt, domnule președinte, câteva comentarii pe care le consider necesare. În primul rând, exercițiul, scopul acest, acestei propuneri este aplicarea legii, deci ar fi dificil să acceptăm amendamente care nu ar permite asta. Apoi, utilizarea amprentelor latente uh, pe, la, un, uh, la o scena, scena unei infracțiuni ar fi esențială, pentru că uh, dacă nu, uh, practic, uh, nu ne-ar ajuta la nimic remarcile doamnei Keller referitoare la proporționalitate. Exact asta este ideea. Trebuie să vedem ce este proporțional. Pe de o parte, avem lupta împotriva terorismului și a infracțiunilor grave și numai aceasta și pe de altă parte există un acces al forțelor de aplicare a legii și noi am spus că dorim ca acesta să fie uh, cât se poate de rezistent uh, referitor la protecția datelor și Uh, subliniez faptul că uh, autoritățile de aplicare a legii au uh, acces la această bază de date numai în, ca ultim resort, ca, ca ultim, dacă nu au găsit, dacă nu au alte informații, nu pot decât să caute informații țintit. Vă rog să nu uitați că deja de astăzi se face schimb de date între statele membre. Uh, Ceea ce facem noi cu această propunere este să oferim un cadru european pentru asta și poate chiar mai multe garanții și protecții decât uh, este cazul acum. Dorim să finalizăm această propunere cât se poate de repede, să o ducem la bun sfârșit uh, și dacă va fi în decembrie, foarte bine, dar am putea accepta și luna ianuarie. În ceea ce privește stigmatizarea solicitanților de azil, am discutat asta de mai multe ori în reuniunile antecedente și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că propunerea prevede o reevaluare după o anumită perioadă și, bineînțeles, putem să vom putea evalua atunci da, ă, dacă accesul din partea autorităților de aplicare a legii a dus la stigmatizare. Mulțumesc. Doamna Macovei. A few things. Mulțumesc. Pe scurt, uh, câteva puncte. Nu există nimic nou în acest dosar, este, îl discutăm de 2 ani de zile. Aș vrea să uh, lucrez în mod constructiv um, cu colegii să putem merge mai departe, astfel încât în ianuarie să putem adopta toate uh, cele trei, inclusiv uh, procedurile da, Dublin și Eurodac. Ne-am întâlnit deja de două ori, raportor din umbră. În primul, prima dată am discutat programul, iar apoi am avut prezentările din partea Comisiei și a Consiliului. Consilia, comisia uh, a stat la dispoziție pentru a răspunde la întrebări referitor la care este situația reală. În al treilea rând, avem nevoie de un echilibru și eu susțin asta, un echilibru între a combate terorismul și infracțiunile grave și protecția uh, persoanelor, inclusiv protecția datelor. Acesta este echilibrul pe care trebuie să îl căutăm și trebuie, da, într-adevăr, să fie un echilibru între amândouă. Există multe garanții prevăzute în acest proiect. Uh, există amendamente pe care sunt dispuse să le, să le sprijin, cele care nu blochează, de fapt, această procedură. Și uh, din partea Comisiei și a Consiliului am primit aceeași ofertă. Apoi, sprijin propunerea Consiliului și a Comisiei de a vota mai devreme încă o dată, nu este un dosar nou, este aici de 2 ani de zile și toate aceste lucruri au fost deja discutate. În ceea ce privește um, reuniunea coordonatorilor joi, îmi pare rău că nu vor exista că, că nu vor fi colegi um, că vor fi colegi care nu vor putea veni și eu voi rămâne la Bruxelles pentru acest uh, document. Dar pentru cei care nu pot participa, vă voi trimite amendamentele de compromis cât se poate de, uh, cât se poate de repede. Vă mulțumesc. Now, it's time to announce, having heard from our... Acum că am ascultat-o și pe doamna raportor, vă anunț că votul va avea loc, după cum spuneam, pe 17 sau 18 decembrie, la următoarea reuniune a Comisiei Libe. Dacă nu mai există uh, lucruri de discutat la acest punct, trecem la ultimul punct din această după-amiază, punctul 9. Standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acolare și de retragere a protecției internaționale. Este vorba de o reformare, iar raportor este doamna Sylvie Guillaume, căreia îi dăm cuvântul în calitate de raportor um, pentru directiva de referitoare la procedurile în domeniul azilului. Ea ne va informa uh, cu privire la um, uh, cele patru triloguri care au avut loc, apoi vor putea interveni Comisia și Consiliul și, punctul fi- și acesta va fi punctul final în această după-amiază. După grupul apoi va urma un, o discuție informală, un grup informal pe acest subiect. Doamna Ghion. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, doresc să îi informez pe colegi, cel puțin cei care au mai rămas în sală, uh, în legătură cu unele aspecte, pentru că ce am eu de spus nu va fi o noutate nici pentru Comisie, nici pentru Consiliu. Deci să vă spun cum stau lucrurile cu aceste negocieri. Vreau să spun că e vorba despre un text deosebit de lung, deosebit de complicat și trebuie să fim mulțumiți uh, uh, cu progresele care au fost deja realizate. Sunt convinsă că până la urmă vom reuși să găsim o soluție care să satisfacă cele trei instituții, deși mai rămân câteva puncte controversate. Mai sunt programate că două întâlniri, două trialoguri, vor fi șase în total, următorul 5 decembrie. Și deși încă cred în Moș Crăciun, nu știu dacă cu cel de-al șaselea trilog vom reuși să încheiem discuțiile, dar să rămânem optimiști. Cum spuneam, de deci suntem pe ultima sută de metri, dar trebuie să fim conștienți de faptul că suntem uh, un colegiuitor și ca atare avem propriile noastre limite și propriile noastre ambiții. De aceea mi-am dorit uh, să am câteva minute la dispoziție ca să vă reamintesc pe scurt care a fost poziția Parlamentului, cea apărată încă de la începutul acestor discuții. Există trei puncte cheie. Să ajungem la un echilibru general și tocmai acest echilibru general ne va permite să avem proceduri care să fie nu numai armonizate, dar și eficiente. Și ca să sprijinim această strategie, ca să o explicăm mai bine, am ales patru axe. Drepturile, eficacitatea, calitatea și evaluarea. Pentru fiecare dintre aceste axe, Parlamentul a dorit să aibă uh, garanția acestui echilibru general și a vrut să își dea seama care au fost elementele uh, câștigate și cele unde s-au făcut niște concesii. Apoi, nu am vrut să ne concentrăm asupra unei dispoziții anume, ci să avem o vedere de ansamblu a întregului text și să îmbunătățim uh, prin politica pașilor mici uh, toate dispozițiile. Trebuie să avem un discurs clar, chiar dacă el este nuanțat. Dar și această strategie nu este lipsită de frustrări și de limite. Pentru că atunci când spunem cu tare articol uh, care uh, trebuie cedat în schimbul altui articol, este frustrant. Dar, cum spuneam, ne dorim foarte mult să ajungem la un echilibru general și de aceea am ales această abordare. În timpul ultimului trilog, Parlamentul a spus foarte clar care erau marjele sale de manevră și am să vi le menționez pe scurt, pentru că sunt tot atâtea puncte uh, dificile, puncte evocate în timpul discuției noastre. Primul punct dificil, cel al formării formarea personalului de la autoritățile de determinare, ci și formarea personalului de la celelalte autorități competente uh, vizate de acest text legislativ. Vă spuneam că este un text foarte complicat, n-am să intru mai multe detalii, dar ne dorim să existe un nivel adecvat de formare. Al doilea punct, o mai bună încadrare a dispozițiilor care vor permite statelor membre să aibă recurs la o anumită procedură atunci când situația în țara de origine este incertă. Această situație numită incertă trebuie bine definită de fapt și este pentru noi foarte importantă. Apoi, chestiunea interviului. Noi spunem la Parlament că acest interviu trebuie să fie obligatoriu. Dar dacă și există alegerea între un raport uh, redactat în urma acestui interviu și un proces verbal și autoritatea are posibilitatea să aleagă între cele două. Și un alt punct important sunt uh, persoanele cu nevoi uh, speciale, mai ales uh, uh, în ce privește ajutorul de care au nevoie pe plan juridic. Iată cele Uh, câteva puncte care, cum spuneam, reprezintă deocamdată dificultățile acestei discuții, dar vroiam să avem o vedere de ansamblu și să apărăm, așa cum vă spuneam, poziția Parlamentului. Ținem foarte mult la această abordare cuprinzătoare a textului în discuțiile pe care le avem cu Consiliul, pentru că ar fi altfel păcat. Și atât uh, noi, cât și doamna comisar Maștrom, cât și reprezentanții Consiliului au tot interesul ca aceste discuții să continue și să nu se blocheze. După această expunere, oarecum fricoșătoare, spune președintele, aș vrea să dau cuvântul comisiei domnului Matias L. Mulțumesc! Domnule președinte, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru abordarea sa constructivă până în momentul de față, abordare care ne-a permis să facem progrese um, sim- concrete. Noi a trebuit să găsim niște compromisuri preliminare pe marginea celor puncte menționate de doamna Guillaume, care de fapt sunt cele mai complicate din acest uh, pachet. Până la urmă, având în vedere faptul că ne apropiem de sfârșitul negocierilor, trebuie să găsim un compromis final care să fie echilibrat. Și trebuie să găsim o soluție pentru chestiunile care încă au rămas nerezolvate. Nu am să le mai repet, pentru că doamna raportor le-a explicat foarte bine ne credem că și dreptul la a face recurs mai rămâne o chestiune de soluționat din punct de vedere al Consiliului, iar pentru Comisie, din totdeauna este de importanță crucială să găsim un compromis în ce privește minorii neînsoțiți și un grad adecvat de protecție a acestor minori. Cum spuneam, ne dorim să găsim compromisuri acceptabile pe toate celelalte tematici, astfel încât compromisul final să fie cât mai echilibrat. Domnule președinte, în acest dosar, având în vedere faptul că am avut ocazia să ne exprimăm în mai multe rânduri, nu aș vrea să mai adaug nimic. Reprezentantul președinției, da, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus deja doamna raportor, negocierile asupra acestei directive care este una dintre cele mai complicate și mai complexe, uh, sunt de acord cu doamna raportor în această privință, ei bine, aceste negocieri au progresat mult din septembrie până în prezent, am ajuns acum în faza finală. E de la sine înțeles că elementele acestui compromis final se conturează încetul cu încetul, suntem optimiști și Credem și noi că găsirea unui acord este posibilă. Trebuie să avem proceduri echitabile pentru cei care solicită azilul, proceduri care să fie aceleași în toate statele membre, dar care să țină cont și de specificitățile sistemelor juridice din statele membre, să nu genereze o povară administrativă suplimentară și să fie ușor de aplicat. Și având în vedere că imediat după aceea vom avea o nouă întâlnire, vreau să subliniez din nou faptul că președinția Consiliului este de acord să lucreze 24 de ore din 24 în colaborare cu Parlamentul, astfel încât să se ajungă la un rezultat înainte de sfârșitul anului în acest uh, dosar și vă mulțumim pentru cooperare. Mulțumim președinției Consiliului pentru contribuții Vreau să reamintesc faptul că există mai multe triloguri în curs de desfășurare, deja cea 5-a și a șasea rundă uh, pentru acest raport. Acum revenim către doamna Guillaume, dacă dorește să tragă concluziile acestei discuții. Da, e adevărat că va avea loc un grup de lucru imediat după aceea, așa că nu are sens să ne mai oprim acum asupra detaliilor. Președintele, dacă îmi dați voi, am să închei sesiunea în această după-amiază făcând un anunț în numele colegului nostru Claude Moraes, care găzduiește o expoziție în ce privește reformarea legislației asupra protecției datelor și impactul asupra um, drepturilor fundamentale. manifestare care are loc de la 18.30, deci peste câteva minute va începe și are loc în... Și această expoziție are loc înainte de um, lansarea conferinței organizate de către Agenția Drepturilor Fundamentale pe tema impactului crizei asupra protecției drepturilor fundamentale. Dacă doriți mai multe detalii, puteți să contactați biroul domnului Claude Moraes. Acum avem un grup de contact în ce privește pachetul azil, dar numai persoanele uh, implicate în acest dosar pot să participe. Mâine ne reluăm lucrările cu reuniunea în comun, libe, jurii, pentru a putea vota programul justiție. Vă mulțumesc uh, pe mâine.